Okay, colleagues, can we start, please? Dragi colegi, haideți să începem, vă rog. O să începem cu anunțul, comunicările președintelui. Și înainte să trec la raportul coordonatorilor, vreau doar să vă informez că după patru ani de uh, lucru în uh, secretariatul uh, trans. Ianis ne părăsește. Pe el așteaptă o nouă provocare. Se alătură unității de codecizie. Deci, El a lucrat uh, la foarte multe aspecte ale lucrului în comisia noastră. Știu că a lucrat din greu și mi-a fost de mare ajutor de când am preluat funcția de președinte și atunci vreau să-i doresc succes în noua sa întreprindere cu uh, unitatea de decizie. Nu prea o să-l vedem în rolul acela pentru că Consiliul nu e foarte des de acord cu ce zice Parlamentul. Uh, dar sper că vă alăturați urorilor mele de bine și mulțumirilor pentru munca efectuată. Ianis, îți mulțumim! Bun. Vis-a-vis de rapoartele uh, coordonatorilor, avem două rapoarte. Primul, reglementarea pentru transportul de bunuri pe uh, drumuri. Cu siguranță știți că președintele se ocupă de asta. Pe lângă celelalte rapoarte statistice din ultimele luni, apoi regulamentul pentru susținerea dezvoltării unei politici marine integrate, PP-ul va numi un raportor pentru acesta, vis-a-vis -vis de avize. Uh, Descărcarea din 2009 a bugetului general al uh, Uniunii Europene, din nou PP pentru aviz, apoi descărcările pentru diverse agenții, maritimă, aviație, feroviară și sezar. Se va formula un aviz comun de către ALDE Apoi, privind reglementarea, regulamentul Parlamentului și Consiliului privind aprobarea și supravegherea piețelor, uh, privind vehiculele cu două și trei roți și quadricicle, se va numă, numi și aici un raportor. S-a hotărât să nu se facă un aviz privind decizia Parlamentului European și a Consiliului pentru uh, normele detaliate pentru acces la servicii reglementate public oferite de um, sistemul global de navigație prin satelit. Se va face aici un raport de inițiativă privind uh, abordarea uh, globală cu privire la transferurile evidențelor cu numele pasagerilor către tăr- țări terțe, dar nu știm dacă Libe va face raporturi în acest sens. Aceasta a fost așadar decizia coordonatorilor cu privire la rapoarte și avize și așteptăm cu nerăbdare numele pentru fiecare raport în parte în viitorul cât se poate de apropiat. Următorul punct pe ordinea de zi a fost trans, uh, prioritățile de transport și coordonatorii au hotărât să o invite pe doamna Hart, președinta Comisiei Juri și domnul Polado la întâlnirea Comisiei, după care se va adopta un proiect de aviz în ianuarie pentru Comisia Sure. La comitologie, raportorii vor informa coordonatorii cu privire la normele detaliate pentru personalul din aviația civilă. Acest proiect trebuie să fie adoptat în decembrie și va stabili noile norme pentru autorizarea piloților amatori, examinatorilor și piloților. Raportorul, domnul Alcatraz, a sugerat uh, la întâlnirea cu domnul Gudu din 9 noiembrie să ridicăm uh, și această problemă. Am informat coordonatorii și despre cererea domnului Kolicek de a discuta chestiunea vis-a-vis de accidentul din Austria de anul acesta cu problema parapantelor. Apoi, privind finanțarea rețelei TNT, s-au discutat opțiunile și s-a hotărât să se revină la această chestiune pe 13 noiembrie, în urma consultării cu grupurile politice. La diverse, Raportorul a prezentat o scurtă analiză a acordului politic privind uh, Eurovinieta și a sugerat uh, să analizăm uh, posibilitățile împreună cu președinția belgiană pe baza primei lecturi din Parlament. Coordonatorii s-au declarat de acord cu acest mandat de analiză, cu condiția ca raportorul să le prezinte progresele realizate în relațiile cu parlamentele naționale, pe baza programului de lucru al Comisiei pentru 2011, coordonatorii au hotărât să discute la întrunirea din noiembrie subiecte de posibilă cooperare cu parlamentele naționale în 2011. Apoi, coordonatorii vor avea o întâlnire extraordinară cu Comisia pe 16 noiembrie pentru a actualiza lista uh, transportatorilor rutieri privind efectele crizei economice și financiare. Această discuție a fost uh, programată, uh, amânată pentru ianuarie anul viitor. Textul privind tranziția transporturilor a fost adoptat în 12 octombrie, dar conferința președinților comisiei a, fost, a cerut să se amâne până în ianuarie. O să reamintesc totodată membrilor să informeze coordonatorii cu privire la cei care merg în vizită la aeroportul Schiphol în 10 noiembrie. Vă reamintesc că această vizită e disponibilă pentru toți membrii TRAN, deci dacă sunteți interesați, anunțați-vă coordonatorii pentru a analiza securitatea aeroportului și scanerele uh, de acolo. O să discutăm de asemenea despre monitorizarea Comisiei cu privire la rezoluțiile Parlamentului vis-a-vis de falimentele din domeniul uh, companiilor aeriene. S-a menționat studiul de impact cu diverse soluții care va face baza unei propuneri a Comisiei care urmează să fie prezentată în 2010. Deci o să vedem cât de departe s-a ajuns cu acest studiu de impact și cu propunerea. Cu privire la alte chestiuni, doamna Lichtenberg a discutat problema transportului la Strasburg, dar s-a recomandat să o amânăm pentru atunci când s-a votat uh, calendarul sesiunilor plenare. Totodată am fost informați că uh, se va analiza criza uh, cenușei vulcanice și se va găsi o inițiativă uh, de reacție la un asemenea eveniment care ar putea avea loc în viitor. Cam acestea sunt rezultatele întâlnirii coordonatorilor. Mai are, are cineva întrebări vis-a-vis -vis de aceste aspecte? Dacă nu, Jezi? m-am gândit dacă m-am gândit când trebuie să ne întoarcem de la Stripol, pentru că atunci în după amiază zilei de 10 e o sesiune. Cred că să ne întoarcem până la ora 3, spune președintele, pentru că ni s-a spus că trebuie să ne întoarcem pentru voturi și pentru începutul sesiunii plenare. Bun, am hotărât și atunci haideți să trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi și anume semnarea și încheierea unui acord privind siguranța aviației civile între Comunitatea Europeană și Canada, adoptarea proiectului de raport. Deci e vorba de vot. Trebuie să facem un uh, vot de test ca să ne asigurăm că totul funcționează. Deci s-a deschis votul de testare. As everybody There's always one in a class, Michael. Has everybody... A votat toată lumea? S-a închis votul. Da, e în regulă, ne putem întâlni după sesiune. Bun, e o listă de vot foarte complicată în dimineața asta, nu-i așa? Haideți să trecem la vot. Acum nu avem amendamente, e un vot final. Deci votul final privind raportul doamnei Țicău s-a deschis. A votat toată lumea? S-a închis votul. 29 pentru, niciun împotrivă, nicio abținere. Deci felicitări În absența ei, o felicităm pe doamna Țicău. Thank you, thank you. What time the next one, here? So we've got a 10 minute Luăm o pauză de 10 minute până la 9 și jumătate, înainte să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume schimbul de opinii cu doamna Pais și domnul Valente de Oliveira. Deci vă rog să vă întoarceți înainte de 9 și jumătate. Așadar, dragi colegi, if we can take our seats just to Haideți să ne reluăm locurile. Și vă voi explica cum voi încerca să conduc în continuare lucrările. voi ruga pe coordonatorii TNT, domnul, doamna Pace și domnul Oliveira, să ia primi cuvântul câte 10 minute și voi fi strict cu timpul de vorbire. Apoi vom avea o rundă de întrebări. Așadar, vom încerca să avem cât mai multe persoane, să le acordăm cât mai multe persoane posibilitatea de a pune întrebări. Iar aceeași procedură se va repeta în cursul uh, întregii dimineți și și după amiază. Și fără alte comentarii, voi încerc, vom începe, voi da întâi cuvântul Doamnei, Pace, dacă domnul Rivera nu are nimic împotrivă. <laughs> Uh, uh, traffic's not been good for recent weeks. So, it's that microphone. Așadar, Carla. Mulțumesc, Brian. Stimați colegi, dacă mi-ați cere sfată cu privire la transportul în comun, aș începe cu câteva recomandări. Dar mă voi limita la tematica noastră de astăzi. Avem două proiecte prioritare, unul în Marea Nordului și celălalt în cadrul strategiei pentru zona dunăreană. Este cel ultimul este unul foarte important pentru că asigură o viziune holistică. Acest an coincide cu revizuirea la mijlocul perioadei a strategiei și dacă ne întrebăm dacă s-au făcut progrese, vă pot spune că pe de o parte am făcut pași înainte, pe de altă parte au existat și regrese și vă voi explica la ce mă refer. În, am început acest an cu scopul de a consolida inițiativele deja demarate, în special uh, încercarea de a disemina principiile există astfel încât să putem pune de acord interesele grupurilor ecologice și a transportatorilor în ceea ce privește canalele și fluvile. O declarație comună a fost făcută așadar și am uh, solicitat uh, crearea unui grup de monitorizare, astfel încât proiectul să fie al tuturor. Eu cred că acesta este un aspect foarte important. Permiteți-mi să mă refer pentru început la uh, proiectul uh, Dunărean și să încep cu Constanța. Există două proiecte care se desfășoară în România și Bulgaria. Unul este strict în România, celălalt este comun. Cel din România se desfășoară bine, a fost uh, un proiect ISPA. În momentul de față beneficiază însă și de fonduri structurale, ceea ce se va întâmpla în următoarele două sezoane. Va fi o monitorizare a stocului de sturioni Așadar, se va monitoriza uh, mișcarea acestor pești. Spațiul este comun pentru Bulgaria și România. În Ungaria, de asemenea, se desfășoară un studiu care a mers bine până acum. În uh, Ungaria, din păcate, s-au schimbat uh, câteva guverne, ceea ce a făcut proiectul nostru mai dificil, pentru că miniștrii au avut nevoie de fiecare dată de timp pentru a se familiariza cu subiectul. Nu-mi place să lucrez într-o țară atunci când guvernul uh, nu știe ce se întâmplă. De aceea trebuie să așteptăm ca guvernul să se fi instalat uh, și, bineînțeles, trebuie să se pună de acord și obiectivele. Trec acum la Austria. Austria este țara unde, așa cum vă spuneam, s-au făcut și regrese, pentru că la început Austria a fost un exemplu pentru un proiect extraordinar care se desfășura în peisajul național. Apoi, dintr-o dată, se pare că n-a mai existat autorizația necesară și în momentul de față termenul a fost amânat până în 2022, ceea ce mi se pare o perioadă extrem de lungă. Acum venim la partea cea mai dificilă, și anume în Germania, o porțiune crucială a fluviului pentru că acolo se întâlnesc uh, fluviile Rin și Main cu Dunărea. Se desfășoară un studiu în momentul de față care a demarat în 2008. Există și aici un grup de monitorizare și în acesta sunt reprezentate toți actorii, atât grupurile ecologice, transportatorii, și în mod formal lucrurile se desfășoară bine, aici însă am anumite îndoieli și va trebui să analizăm situația mai atent. Este vorba de un proiect foarte interesant unde în momentul de față nu ne confruntăm cu probleme de mediu, însă trebuie să se decide o chestiune financiară și anume valoarea taxei de traversare. În momentul de față există discuții în acest sens, în ceea ce privește nivelul acceptat al acestei taxe. Sper că vom avea pentru că acest uh, canal este unul foarte important pentru regiune. Belgia și Olanda se pregătesc pentru deschiderea canalului, pentru că va fi pentru prima dată când se vor putea efectua livrări la Paris din uh, partea de nord venind. Mulțumesc, Carla. Voi trece acum la domnul Valente de Oliveira și uh, proiectul referitor la căile rutiere marine. Mulțumesc, uh, Brian. Nu voi relua cele spuse anul trecut, pentru că proiectul, după cum știți, este unul important. Mi-am continuat consultările cu eu, cu actorii europeni. Am avut ocazia să discut cu peste 300 de persoane interesate în aceste căi navigabile, petiționari, oameni de afaceri, transportatori, etc. În cursul acestui an voi finaliza turneul desfășurat prin țările maritime europene. Așadar, există o bună legătură cu factorii interesați. Vă aduceți aminte că au existat uh, îngrijorări în ceea ce privește candidaturile. Vă pot spune că în acest an a avut loc o inversare a tendințelor în urma recomandărilor din ultimul meu raport. Comisia a decis să adapteze prioritățile în cadrul programului de lucru. E vorba de modificări care se pare că au fost foarte pozitive până în momentul de față. Am primit 14 propuneri eligibile la solicitarea noastră de oferte. E vorba de o investiție totală de aproape 750 de milioane de euro așadar aproape de 10 ori mai mult decât bugetul anterior. 180 de milioane de euro au fost uh, deja acordate. De asemenea, și metodologia de acordare a fost adaptată vis-a-vis -vis de legislația aferentă pieței interne, și cerințelor de securitate. Știți că în rapoartele anterioare spuneam că e nevoie să analizăm uh, căile navigabile, porturile și în acest raport am analizat alte două chestiuni, instruirea profesională a tuturor celor care lucrează în transporturi și în același timp necesitatea unei reorientări geostrategice pentru că există multe opțiuni în acest sens, în special având în vedere și țările vecine, la est și la sud, și dominanța schimburilor comerciale cu China. Uniunea Europeană continuă să fie cel mai mare bloc comercial în lume, însă conexiunea cu China, uh, Singapore, mm, până în Marea Mediterană și apoi restul Europei. Așadar, am insistat asupra importanței elementului uman pe întreg lanțul de transport. Voi uh, oferi un rezumat a recomandărilor pe care le-am formulat 16 la număr, multe, dar pe majoritatea le știți deja din raportul anterior, le voi da citire. Recomand o mai mare atenție pentru sistemul de informare, vehicolele operaționale, apoi îmbunătățirea conexiunilor de infrastructură a căilor navigabile interne, uneori trebuie luate în considerare și acestea. Așadar, legăturile care pleacă din porturi. În orice caz, aceste conexiuni pe uscat uh, sunt uh, importante și necesare pentru a integra și transportul maritim. Apoi, servicii de urmărire și supraveghere a navelor, astfel încât uh, sistemul de livrare să, fie, să poată fi efectuat după modelul just in time. Știți că s-a stabilit o strategie de uh, securitate. Există și o agenție la Lisabona. Vă recomand să faceți o vizită acolo pentru că uh, face treabă foarte bună. <clears throat> Apoi, uh, promovarea activităților și lansarea de studii pentru a înțelege mai bine cum funcționează sectorul. Așadar, e nevoie de studii pentru a clarifica acțiunile noastre. Apoi, susținerea activităților portoare, a nodurilor portoare, pentru că multe zone din Europa doresc să aibă un fel de nod portuar și un uh, sistem conectat uh, aferent. Așa, aceste noduri ne preocupă și Europa cu lungimea sa de coastă de peste 95.000 de kilometri, permite așadar crearea unui lanț de segmente de căi navigabile care să ne permită astfel evitarea transportului rutier. Apoi, crearea am sugerat crearea unui fel de rețele Erasmus. Se pare că doar trei țări din Europa nu se confruntă cu probleme în ceea ce privește instruirea personalului care lucrează în transportul maritim. Cred că toți ceilalți vor beneficia de pe urma acestei rețele. A șaptea sugestie este de a elabora acțiuni, de a crea și sisteme de informații și proceduri, aceste ghișee unice. Există câteva bune exemple în acest sens care scutește operatorilor foarte mult timp și dacă se vor adopta aceleași proceduri în întreaga Europa, asta plecând de la construirea spațiului maritim unic european. Apoi, în domeniul cercetării, crearea de echipamente și nave cu emisii mai reduse, am sugerat că trebuie să existe o limitare în ceea ce privește vârsta navelor și o îmbunătățire a calității dotărilor acestora. În acest sens, nu voi mai face alte propuneri, dar ar trebui ca cel puțin în ceea ce privește performanțele navelor să fim mai atenți. Apoi, o mai bună articulare a programelor cadru de finanțare. Avem deja o linie dedicată pentru finanțarea căilor navigabile, apoi uh, fonduri de coeziune, fonduri europene pentru investiții, însă oamenii au nevoie de recomandări și sfaturi în acest sens. Există însă această agenție care lucrează cu fonduri cu destinație precisă în acest sens. Apoi am recomandat crearea unui manual a unor linii orientative în ceea ce privește sistemele TNT care să includă și exemple de succes. Apoi, o birocrație simplificată acolo unde este posibil care să folosească soluții existente și eu sprijin acest sens sistemul Eurobonus. Italienii au avut uh, înainte un sistem care, așa numitul sistem Ecobonus. Eu cred că ar fi bine pentru Europa să existe un sistem generalizat, nu l-am numit Ecobonus, ci Eurobonus, care astfel evită presiunea asupra transporturilor rutiere. În opinia mea, este vorba de un bun exemplu din, exem- din Italia care poate fi transferat la nivel european. Desigur, există o serie de probleme cu vecinii noștri. Și există două feluri de vecini. Cei din nordul Africii, care sunt foarte apropiați, uh, au multe probleme, dar sunt mult prea apropiați uh, pentru a fi uitați. Și apoi mai există și frontiera de est, unde ne confruntăm cu probleme. Uh, Însă trebuie să analizăm situația într-un mod integrat, într-un mix care să includă porturi, căi ferate și căi rutiere. Apoi, e nevoie de asemenea de elaborarea unor studii cu privire la diferitele tipuri de combustibil, acordând prioritate gazelor naturale lichefiate, pentru că sunt mult mai sigure din punct de vedere al emisiilor de sulf însă trebuie să existe și sisteme de alimentare. a navelor, care oricum să fie mult mai sigure și mult mai curate decât sistemul actual. M-am referit deja Voi ajunge imediat la final, spune vorbitorul. Așadar, cred că e nevoie de o politică în domeniul cercetării în transporturi și pentru a încheia, sper că multe dintre aceste recomandări pe care le-am împărtășit deja multori factori interesați la nivel european vor fi implementate în viitor în scopul unui sistem de transporturi competitiv care să să extindă și peste granițele europene pentru o mai bună calitate a vieții. Mulțumesc că s-au înscris la cuvânt trei coordonatori și opt vorbitori. De aceea vă rog să vă rezumați la câte patru minute pentru ca coordonatorii să aibă timp să ne și răspundă. Îmi cer scuze, dar trebuie să fiu strict dacă vrea toată lumea să ajungă să ia cuvântul. Începem cu domnul Groș. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori pentru început să mulțumesc coordonatorilor Carlei și colegilor. Sunt multe de spus, însă timpul e limitat, de aceea mă voi rezuma la câteva puncte. În primul rând, rapoartele au uh, un element de deja vu atunci când este vorba de întârzieri. M-aș bucura dacă mm, coordonatorii, în ceea ce privește întârzierile, ar fi ceva mai severi, pentru că eu cred că opinia lor ne va ajuta să facem o evaluare mai corectă și o revizuire mai corectă la mijlocul perioadei. pentru că, din cele citite în raportul Carley, și anume faptul că proiecte într-o țară bine cunoscută mie și Olanda uh, se află uh, mereu în, acea, în, această, în acest conflict dintre partea de infrastructură și de mediu. Apoi, finanțarea am citit despre un fel de sistem de taxă de drum în Franța. Aici m-ar interesa detalii suplimentare, cum anume uh, se intenționează integra- o integrare europeană și apoi utilizarea fondurilor în domeniul dumneavoastră, dar și în cel de-al doilea raport. e, trenează în uh, opinia mea. 60 uh, de milioane pentru Marco Polo. Poate ne puteți uh, spune în procente ce s-a utilizat până în momentul de față ce s-a prevăzut și ce se preconizează să se utilizeze în perioada următoare. Și o ultimă observație, propunerile pe care le-ați făcut, în special cele 12 propuneri concrete, corespund politicilor pe care ni le dorim și noi aici, în această comisie și în Parlament. Însă trebuie să găsim o cale să convingem și statele membre să procedeze într-o modalitate mai integrată și să investească mult mai mult în anumite domenii de instruire, astfel încât uh, legăturile dintre porturi și uh, zona terestră să fie mai bune. Și mâine vom avea în acest sens o discuție și cu Comisia uh, pentru Dezvoltare Regională. Aici este tema a devenit una foarte interesantă și anume coerența la nivel european. Și aici uh, cred că și pentru dumneavoastră va fi interesant uh, să participați pentru definirea unei politici uh, de coeziune corecte și coerente și sigur și comisarul cu privire la mediu va face o comunicare în acest sens, pentru că și aici uh, se poate face o contribuție pentru o colaborare mai coerentă. Domnul Alcadrai, pentru socialiști. Uh, Mulțumesc, uh, domnule președinte. Sunt coordonat felicit pe coordonator pentru munca desfășurată, domnul Space. În privința Dunării, nu este aici doamna Țicău, din păcate, care este expert, deci nu vă, mă voi ocupa prea mult de acest punct. Mi se pare că sunt dificultăți, întârzieri datorate uh, unor factori politici. S-ar putea elabora o recomandare pentru viitor pentru ca să se ia o, să se treacă la o abordare diferită, s-ar putea ca coordonatorii să aibă un rol mai puternic pentru a încerca să se recupereze timpul pierdut. Uniunea Europeană ar putea oare să exercite o influență mai puternică în ceea ce privește Marea Nordului. Există o problemă financiară Eh, și eh, s-a făcut referire la sistemul taxei de trecere. Cum se va fixa și mai ales cum se vor eh, utiliza veniturile provenite din această taxă? Un alt punct important care se regăsește în prevederile pe termen mediu, se riscă o reducere a contribuțiilor europene o parte din aceste sume ar putea fi recuperate atunci și utilizate pentru alte proiecte, ceea ce ar duce la o reducere de 44,3 milioane euro. Și cum ați reacționa într-o asemenea ipoteză? Vă pot confirma că toate autoritățile implicate cred că uh, vorbesc despre studiu, dar cred că s-a încheiat faza de studiere și trebuie uh, respectat termenul fixat de 2016. Aș vrea să știu dacă sunteți de acord. Din această notă rețin că din partea sectorului respectiv există o lipsă de interes nu păreți de acord eh, în privința măsurilor care trebuie luate. Am citit totuși eh, în, un, în note niște trimiteri. Ne puteți aduce unele precizări? Cum eh, vom putea progresa în această privință? Cum vom putea aborda aceste reticențe? Și ce va face Comisia? cu aceste recomandări pe care le-ați uh, elaborat? Avem studii, benchmarks, o reacție a comisiei, un răspuns? Vă mulțumesc! Mulțumesc, Brian! Am câteva întrebări, voi putea fi și mai succintă de patru minute. O primă întrebare legată de strategia dunăreană adresată doamnei Pai, sper că m-am pronunțat bine numele. Am înțeles corect că intenționat să faceți o supraveghere a sturionilor în regiune sau am înțeles uh, greșit pentru că e vorba de pești? Uh, bun. Înseamnă că am înțeles bine. A doua întrebare. Cum considerați uh, că va fi posibil să folosim mai eficient căile navigabile? Pentru că spunem tot mereu că transportul pe vapor e mult mai ecologic decât cel rutier. Discutasem și în Germania cu factori interesați și mi s-au numit niște cifre importante în ceea ce privește potențialul uh, existent. De aceea aș dori să-mi spuneți uh, cât ar mai fi necesar de făcut în acest sens și cât ar fi oportun și din punct de vedere ecologic. Apoi, Spuneați că ar trebui îmbunătățit comerțul global uh, pe căi navigabile, cu porturi mai bune, legături terestre mai bune. Aveți propuneri concrete în acest sens? Poate că întrebarea mea de fapt se referă și la colegul dumneavoastră. Apoi, domnule Vera, dumneavoastră vorbeați de un transport uh, pe mare mai ecologic și de aceea întrebarea mea, ce credeți că ar trebui făcut pentru o îmbunătățire a emisiilor navelor. Și în al cincelea rând, dumneavoastră vorbeați și de o reducere a birocrației, asta ne dorim cu toții. Aveți însă exemple concrete în acest sens de unde doriți să uh, plecați? Mulțumesc. Mulțumesc din partea verzilor, doamna Lichtenberger. Da, mulțumesc. Mulțumesc și pentru rapoartele prezentate. În primul rând aș dori să spun că sunt foarte mulțumită de cele auzite de la domnul Valente de Oliveira și anume faptul că se va acorda un accent, o importanță deosebită chestiunilor care țin de logistica terminalelor și a legăturilor terestre. Eu cred că este un aspect esențial pentru că dacă mărfurile nu pot ajunge la fluvii sau la coastă, nu prea are rost să investim în infrastructura portoară. Trec acum la uh, regiunea Dunăreană. Noi am efectuat această vizită și am constatat că capacitățile existente în momentul de față nu sunt utilizate pe deplin pentru că există foarte multe probleme care țin de uh, logistică, de conexiuni, de locurile de încărcare, descărcare, așadar punctele de transfer și uh, crearea acestora. Eu, uh, așa cum vă puteți imagina, nu sunt foarte tristă pentru că nu urmează să se excaveze partea austriacă în primul rând. Eu cred că poate ar fi mai bine să se adapteze navele la caracteristicile fluviului și nu invers. Însă, încă o dată, avem nevoie de nave care sunt adaptate la diferitele caracteristici fluviale. Există în acest sens un proiect sau un, niște obiective pe care le-am putea atinge pe termen mediu sau lung? Pentru că, în ceea ce mă privește, consider că îmbunătățirea infrastructurii pe segmentul dunărean s-ar putea efectua tocmai prin această măsură de adaptare a navelor la caracteristicilor fluviale, aspect care ar fi și mult mai benefic pentru mediu. Ținând cont de faptul că 80% din transporturile pe căi navigabile interne se efectuează pe RIN, acest lucru trebuie avut în vedere într-o perspectivă mai largă și de aceea cred că o abordare care pune accentul mai mult pe logistica și utilizarea capacităților existente ar putea aduce și progrese în ceea ce privește transportul de mărfuri pe Dunăre. Eu cred că acest lucru ar evita și anumite ficțiuni în ceea ce privește Straubing-Flieshofen putem găsi și alte soluții care nu ar necesita să mai așteptăm 5-6 ani până la utilizarea completă a potențialului de pe Dunăre. Eu cred că ar fi util de asemenea să efectuăm un studiu pe întregul curs al Dunării pentru a vedea care este necesitatea de transport până la urmă și structura mărfurilor transportate pe Dunăre. Mulțumesc, aceștia au fost vorbitorii din partea grupurilor și trec acum la vorbitorii nume propriu, începând cu domnul Cancia. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și com- reprezentantului Comisiei. Cred că căile navigabile și autostrăzile mării sunt două, două axe foarte importante care, care trebuie să le uh, acordăm întregul nostru sprijin. Și din motive de timp, doamna Peise nu a vorbit mai mult despre Dunăre, însă am citit raportul și aș dori să insist aici că, uh, firește, există și uh, alte lucruri de care trebuie să ținem seama. Acesta în privința autostrăzilor mării, dacă ne uităm înspre est, există azi o mare posibilitate de a duce aceste drumuri către Adriatica și apoi spre nord pentru a încerca să dezvoltăm partea internă a Europei. Trebuie să fim aici cu adevărat purtători ai unei forțe importante în domeniul transportului și, firește, asta merită o logistică și o interoperabilitate, mai întâi între porturi, dar și între celelalte mijloace de transport, pentru că nu putem să eliberăm autostrăzile dacă nu creăm condiții de transport pe mare și uh, nu creăm condiții de interoperabilitate. Mulțumesc domnului Oliveira care a menționat această uh, posibilitate a unui eco, un ecobonus italian care s-ar putea transforma într-un bonus european. Aș dori să vă pun următoarea întrebare. Dumneavoastră care operați în teritoriu și <clears throat> uh, planificare destul de clară, uh, în legătură cu problemele cu care vă confruntați, birocrația, costurile, vreau să vă întreb, când ați identificat existența acestor probleme? Ă, ă, de ce mai aveți nevoie pentru a reduce timpii și a obține mai re, rezultate mai bune pentru a putea realiza cât mai repede această trecere ă, de la șosea către mare și această interoperabilitate care este mm, conceptul dumneavoastră? De, de ce anume aveți nevoie pentru ca toate acestea să poată fi uh, aduse la zi într-un timp cât mai scurt? Uh, e vorba de, sigur, și de alte aspecte decât cele financiare de care vom vorbi separat. Mulțumesc, domnul Urchil. Da, mulțumesc. Câteva întrebări și din partea mea. Doamna Peis, vă mulțumesc uh, pentru prezentare. Eu vin din uh, Bavaria Inferioară și în circumstricția mea se află acest segment uh, Straubing-Friedhofen. Uh, Aș dori să vă gândiți la trei aspecte în, atunci când veți lua decizii pe viitor. Ați vorbit de grupul de monitorizare care a fost creat în 2008 și de asemenea de un studiu care este în curs. Știți că studiul a fost acordat RMD Wasser GmbH și anume într-o procedură fără licitație, iar aceasta este o sucursală a RMD Rhein-Main-Donau. Așadar, există un interes propriu și mă întreb unde e până la urmă neutralitatea expertizei. Și de asemenea, uh, această societate este afiliată cu cu o societate din concernul E.ON și cei care cunosc concernul știu ce politică au în domeniul uh, energiei. Apoi este vorba și de întrebarea independenței unor astfel de studii. Probabil știți că ministrul Ramsauer a pledat de câteva ori pentru o extindere în uh, varianta C280 și tezi din uh, dintr-un articol apărut la PASA în iulie. Și un ultim punct, grupul de monitorizare este co- este consiliat de oameni din partea ministerului, ministerului și al acestei societăți pe care am menționat-o, RMD. Și aici se pune sub semnul întrebării uh, independența uh, expertizei. Și uh, eu sper că aici se va avea mai multă grijă pentru că uh, Sper din toată inima să nu ajungem la un fel de Stuttgart 21 și în Bavaria inferioară. Mulțumesc, intervine președintele. Lista de vorbitori se lingește din ce în ce mai mult. Așadar, trebuie să vă spun că dacă se înscriu tot mai mulți vorbitori, va trebui să vă limitez timpul și mai mult. Doamna Bilbao, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc și doamnei Peis și domnului Valente. Mă adresez mai ales domnului Valente. Foarte interesante recomandările făcute, însă există ceva care lipsește. O mai mare concretețe. În toate aceste recomandări, sigur, suntem toți de acord să spunem că sunt recomandări bune, justificate, pe care se lucrează în deocamdată și se va lucra și în viitor, dar nu sunt foarte concrete, cum vă spuneam. Și lipsește un proiect global, un proiect european global în care să se includă și inițiativele aprobate până acum pentru a putea construi un viitor. Vă dau un exemplu. Recent s-a aprobat proiectul coridoarelor feroviare europene. Acest proiect ar trebui să fie inclus uh, și prevede și legarea coridoarelor feroviare cu autostrăzile mării pentru a vedea dacă acest proiect se poate într-adevăr dezvolta. În recomandările foarte teoretice lipsește acest aspect dar proiecte aflate deja în curs ar trebui incluse aici pentru a se vedea dacă ele sunt pertinente sau nu. Pe urmă ați mai vorbit despre proiecte uh, prezentate uh, care depășesc uh, plafonul maxim uh, acordat, depășesc cu mult. Și atunci, ce criterii au stat la baza alegerii acestor proiecte? pe lângă dezvoltarea piețelor interne, se va ține seama și de proiectele aflate deja în curs când vom alege niște proiecte. Pe urmă ați vorbit despre necesitatea de a investi, de a moderniza transporturile, ă, de a aduce inovații în acest domeniu. Ați ținut oare seama și de sectorul naval, un sector naval european care e un sector strategic. Uh, Uh, după cum s-a recunoscut uh, recent într-unul din proiectele aprobate în sesiunea de la Strasburg, în ultima sesiune de la Strasburg, sector strategic aflat în mare dificultate tocmai din cauza concurenței cu sud-estul asiatic. Și ați ținut seama oare de această situație în privința ghișeului unic, care mi se pare un lucru bun. Este unul din elementele care ne va îngădui să construim un autentic proiect european. Deci, în această privință aveți tot sprijinul meu, însă, cel puțin în ceea ce vedem în acest proiect acum, există o dificultate. Trebuie să convingem statele că trebuie să construim proiecte europene și nu naționale. Aici întâmpinăm rezistență din partea statelor membre. Suntem de acord cu aceste proiecte, iar Comisia poate conta pe sprijinul meu. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru mine este o plăcere să uh, văd, să mă aflu în această comisie unde se vorbește despre autostrăzile mării și țin să felicit mai ales uh, Um, uh, raportorii pentru atenția acordată zonelor periferice, Madeira, de unde provin, care are niște specificități teritoriale de care nu totdeauna se ține seama. Transportul de mărfuri către aceste regiuni este fundamental, este vital, nu numai pentru economie și comerț, ci și pentru mobilitatea persoanelor și pentru turism. Madeira, de unde vin, 85% din ceea ce se consumă aici este importat importat și din aceste importuri mare parte se transportă cu navele. Iată de ce transporturile maritime sunt atât de importante pentru noi, nu numai uh, din punct de vedere economic, dar cum spuneați chiar dumneavoastră în raport, domnule profesor, și datorită poziției strategice a acestor regiuni ultramarginale. Uh, în, și în contextul global al Uniunii s-a aprobat Uh, un amendament privitor la transportul maritim integrat uh, și anume că uh, actualmente Uniunea are o zonă economică exclusivă care funcționează bine tocmai datorită acestei, acestor zone marginale, ultraperiferice. periferice o poziție pe care o împărtășesc și orice sprijin uh, acestor, acordat acestor poziții merge în direcția bună. Vreau să vă mai întreb, în privința receptivității, deschiderea Comisiei către mm, actualizarea acestor studii care ar putea să pună în valoare mai ales autostrăzile mării pentru regiunile ultraperiferice, care este deschiderea uh, Comisiei în față de aceste proiecte? Uh, da, și uh, putem să întrebăm pe domnul Oliveira. În privința acestor as, unor aspecte, nu am găsit nimic în proiectele și în planificarea pe termen mediu. Porturile Arhus și Tallinn Uh, și uh, hubul, uh, sistemul de intercomunicare în Marea Baltică. Sunt îngrijorat că proiectele 21 și 27 care privesc toate transporturile din zona Baltică ar putea fi îmbinate. Și în privința transportului pe calea ferată s-ar putea reduce numărul de camioane și deci emis, cantitatea de emisii. Ce se va întâmpla pe viitor cu aceste proiecte? Poate că există mai multe decât aceste două proiecte specifice și cred că colegii din țările nordice și din țările baltice mai au ceva de spus. Mulțumesc, doamna Grama. Mulțumesc pentru prezentări. Din partea mea, o întrebare legată de căile navigabile interne, analiza, așa cum s-a menționat că 80% dintre transporturile navigabile interne se desfășoară pe RIN. În cazul Dunării vrem să creăm un fel de zone de acumulare eu am călătorit pe Dunăre, de la Ingolstadt la Marea Neagră și am întâlnit foarte multe vapoare. Dunărea e navigabilă. Și acum întrebarea e dacă pentru aceste câteva, 3-4 nave care vor să uh, uh, călătorească de la Atlantic până la Marea Neagră, trebuie să uh, facem proiecte de asemenea anvergură, pentru că în cazul proiectelor de acest gen, Uniunea Europeană acordă subvenții de 25%. În cazul altor proiecte care uh, ar putea fi puse în practică mult mai rapid, doar 10%, cum ar fi de genul Mării Baltice. De aceea nu înțeleg care este eficiența acestor uh, acestor uh, investiții. Pentru că de, în același timp avem o reducere a navigației interne de la 20 la 8% și cred că atâta timp cât nu puteți veni cu argumente valabile, nu veți reuși să îi convingeți pe oamenii care trăiesc la Dunăre în Germania sau Aevia. Grazie, Presidente. Una domanda per... Mm, Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare pentru profesorul Valente. Reiau uh, tema pe care a abordat-o colegul Exera, dar nu în privința insulelor aflate la mare distanță, ci pentru insulele din Mediterană. În recomandări nu am văzut nicio referire la raportul dintre autostrăzile mării și insularitate. Aș vrea să vă pun trei întrebări. Dacă în consultările pe care le-ați avut ați întâlnit elemente mm, pentru a revedea uh, politica privitoare la cabotajul obligatoriu. Al doilea, dacă e posibil ca între recomandările uh, pe care le veți da pe viitor să se ceară și întărirea coeziunii sociale facilitând legăturile cu zonele insulare. Și al treilea, dacă uh, urmează să fie revăzut criteriul care excludea uh, Uh, transportul mix de persoane și uh, mărfuri. Deci dacă se vor facilita legăturile fără a se exclude acest transport mixt cum se prevedea uh, înainte. Mulțumesc. Mulțumim. Domn Ayala Sender, două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că nu am putut să ascult uh, raportul celor doi coordonatori. Uh, erau probleme mari de trafic uh, în intrarea în oraș la Bruxelles. Mă adresez mai ales domnului Valente de Oliveira în privința autostrăzilor, mărilor și haburilor pentru a se recupera acel rol pe care n-ar fi trebuit să-l piardă niciodată în rețelele europene. Vorbiți despre Nord uh, care uh, lucrează cu 75% din capacități, în schimb porturile uh, din Sud lucrează doar cu 25% din această cantitate de transport. În Sud sunt foarte multe porturi și soluția n-ar putea să fie oare un fel de cluster de porturi, poate există și alte carențe, lipsa de legături adecvate cu căile ferate și șoselele sau poate lipsa unor eh, conexiuni cu hinterlandul. Ce alte aspecte mai intră aici în joc? Poate că porturile din sud nu sunt destul de concurențiale pentru că nu și-au liberalizat serviciile sau nu au destul personal, eh, personal pregătit eh, bine. Puteți să specificați mai bine care sunt problemele. Eh, dumneavoastră ați vorbit pe urmă de un fel de lipsă de interes a sectorului pentru aceste proiecte de autostrăzi. Acum noi facem presiuni într-o direcție pentru care sectorul nu demonstrează mare interes. Vedem și cum s-au lucrurile cu proiectul Marco Polo. În zona mediteraneană s-au prezentat mai multe proiecte și vă întreb, v-ați <clears throat> pus de acord, ați discutat cu reprezentanții sectorului pentru a înțelege mm, care este cererea, pentru că în Mediterană există niște autostrăzi ale mării, dar s-ar putea ca ajutorul sau formatul pe care îl dăm acestui tip de proiect nu corespunde mm, necesității și nu, e, nu, nu va putea crea mai mare competitivitate. o, doamna Duran a cerut să fie retrasă de pe listă ca să ne uh, în felul acesta putem să acordăm șapte minute fiecăruia și apreciez acest ajutor. Aveți șapte minute și jumătate, dar, dragi colegi, uh, trebuie să încercați să fiți cât mai conciși. O să mă străduiesc. benadering. Ik denk dat met eh, eh, de, Donau... Cred că strategia pentru Dunăre asigură într-adevăr o strategie integrată. Am făcut deja acest lucru de câteva săptămâni. Tot discutăm cu uh, omologii noștri din Ungaria ca să vedem ce sarcini pot fi comune și să vedem cum stă situația uh, la nivel rutier, feroviar și uh, maritim, ca să nu ne suprapunem și să creăm o sinergie mai bună. Despre asta se vorbește în Ungaria. Apoi, la Dunăre, nu am analizat Dunărea doar ca rută de transport, ci și ca sistem ecologic și totodată problema uh, inundațiilor de pe râu și impactul asupra agriculturii. Deci chiar de la început, în ceea ce privește Dunărea, am analizat toate aceste chestiuni, de exemplu apa potabilă. Furnizarea de energie pentru Slovacia, de exemplu, nu s-a analizat doar transportul uh, naval, ci și habitatul pentru sturion și tot felul de aspecte de această natură. Am uh, abordat uh, o metodă integrată care a fost îmbunătățită prin strategia pentru Dunăre. Se analizează toată zona pentru a vedea cum o putem face să prospere. E o zonă multinațională. E, uh, are o lungime de 3000 de kilometri și încercăm să respectăm toate aspectele. Trebuie să fim foarte clari în ceea ce privește infrastructura. Nimeni nu va investi în flote dacă nu există infrastructura. Și asta ne readuce a ceea ce spunea domnul Kramer. Trebuie să ne asigurăm că putem folosi fluviul pentru un anumit număr de zile dar există diverse norme care trebuie planificate, de exemplu dacă vrem să garantăm 300 de zile de funcționare pe an. Și asta este cea mai mare problemă. Dacă ne uităm în alte părți, în alte zone din Europa, cred că există foarte mult loc de mai bine și putem conserva habitatele naturale și chiar asta facem la urma urmei. În modul cel mai ecologic și curat cu putință. Este foarte important ca navele să fie curate și pentru asta avem nevoie de fonduri. Pentru că e o problemă cu motoarele navelor. Foarte puține dintre ele foarte puține dintre cele cumpărate sunt noi, pentru că puțini proprietari de nave vor să cumpere motoare noi. Și asta vrem să analizăm. Să vedem care e situația utilajelor, transporturilor interne. Uleiurile grele sunt problema, spune un vorbitor, nu motorul. Uh, Parlamentul s-a luat decizia, a luat decizia să se folosească ulei ușor, spune doamna Carla. Deci este important să se respecte legislația. Prin urmare, cred că transporturile interne pot fi foarte curate Uh, eu am participat la o convenție care spunea că prin 2015 să avem transport uh, curat și cred că această convenție se poate extinde la toată Europa și este un lucru spre care să tindem. Cred că trebuie să se facă eforturi și la nivel de cercetare pentru a ne asigura că uh, toate, man, toată manipularea necesară la nivelul acestor transporturi se face astfel încât să nu crească um, costurile. Și toată lumea a întrebat în primul rând despre problema navelor și vorbeam despre asta și cu Asociația Porturilor Interne, cu directorul acestei asociații, iar um, apoi s-a organizat o conferință cu cu toți transportatorii majori, Cora, ArcelorMittal, și ei spuneau că au nevoie de, și de nave mici. A fost un lucru nou. Era pentru prima dată când auzeam asta. Fiindcă toată lumea cere nave mai mari. Cel puțin asta era impresia. Uh, Așa că trebuie să analizăm piața mai îndeaproape și să vedem care este sentimentul general. Ar fi interesant dacă într-adevăr așa ar sta lucrurile, pentru că navele mici și domeniile, uh, unele zone mici nu pot fi folosite pentru că barjele sunt prea mari uneori. Uh, și atunci această problemă a navelor mai mici trebuie analizată îndeaproape, cum spuneam. Dar uh, faptul că se vorbește, dar nu există autoritatea necesară, poate reprezenta o problemă. Cea mai mare problemă este legislația europeană în domeniul mediului. Este foarte complicat pentru noile state, precum Bulgaria sau România, uh, sunt foarte multe probleme în estul Europei și am sugerat să se creeze acolo un grup de experți care să îi ajute să creeze un tip de plan pe etape pentru a putea să uh, adopte toată legislația de mediu și să înceapă să uh, grăbească progresele în acest domeniu. Se pare însă că oricum vor fi ceva întârzieri. Uh, în ceea ce privește sistemul de taxare, aici există o comisie internațională, CEG, care oferă consiliere cu privire la aceste sisteme de taxare și așteptăm ca problema să fie analizată. Vom primi un studiu în curând. Asta se desfășoară în paralel cu un studiu privind transportul de la Paris la Amsterdam și felul în care o taxă ar afecta acest transport problema navelor mici nu va fi, navele mici nu vor fi uh, suprataxate, dar oricum taxa reprezintă o problemă importantă pentru că trebuie să ne asigurăm că transportatorii își pot face treaba și obține profit totodată. Programul Marco Polo o să vă răspund în scris dacă nu vă deranjează. Educația este foarte importantă și e foarte dificil să îi facem pe oameni să se implice în transporturile navale interne. Lucrurile se pot organiza altfel, dar trebuie să avem oameni care să vrea să stea pe navă o săptămână. Deci va trebui să formăm oameni în acest sens. Domnule Hadrali, sper că v-am pronunțat numele corect. Vorbeați despre întârzieri din cauza guvernelor. Nu pot să fac nimic în legătură cu acest lucru. Eu nu pot să merg într-o țară dacă ministrul nu mă cunoaște sau nu știe ce fac. Dacă mă duc în Ungaria sau în România sau în țara dumneavoastră, nu pot să fac asta decât cu cooperarea dumneavoastră. Pentru că nu ar fi prea plăcut pentru părțile implicate să nu știe ce se întâmplă și ce fac eu acolo, de exemplu. Există investiții pentru sistemul de taxare din Belgia și din Franța. Francezii uh, se gândesc că va exista o singură autoritate de taxare care va distribui aceste sisteme de taxare în Belgia. Ei spun că vor uh, taxa atât în Belgia cât și în Franța, dar trebuie să ne punem de acord cu privire la acest sistem pentru ca el să devină operațional. Strategia pentru Dunăre am vorbit deja despre acest uh, subiect. Sigur că analizăm și problema sturionilor. S-ar putea să aibă nevoie de o nouă trecere pentru aceasta, dar există și vechea trecere și ea e folosită. Cred că există un potențial foarte mare pentru transportul uh, naval intern. Doamna Lichtenberg? vorbea despre adaptarea navelor la Dunăre. Nu e vorba doar de dimensiunea ecluzelor aici. Dar sunt foarte puține nave pe Dunăre, sunt multe nave rusești mai vechi. Trebuie să ne gândim la legătura cu Rinul și să putem naviga pe amândouă iar pentru asta nava trebuie să respecte condițiile impuse pentru RIN. Domnule Canjan, da, dumneavoastră aveți dreptate. Știam că o să îmi puneți această întrebare. Italia este complet independentă, fără nicio uh, contribuție din partea Europei. Uh, și felicit italienii în acest sens. Este un succes foarte mare pentru că într-un termen foarte scurt ați reușit să puneți totul la punct. Vorbeați despre interoperabilitate. Este un lucru excepțional de important. Trebuie să ne depunem toate eforturile în acest sens. Are o legătură și cu SENA, iar francezii subliniau uh, nevoia intermodalității cu transportul feroviar, transportul rutier și naval. E un lucru pe care trebuie să-l analizăm și pe Dunăre. Iar în Italia tot, toate aceste aspecte au fost acoperite cu succes. Am o scrisoare de la președintele Comisiei de Monitorizare și aș dori să vă o citesc. Nu pot să critic legislația uh, germană. Am auzit uh, ceva plângeri din partea Comisiei de Monitorizare și am întrebat ce s-a întâmplat acolo. Cred că tot ce s-a făcut s-a făcut în conformitate cu legislația germană, dar nu sunt eu în măsură să critic această legislație. Decidenții politici trebuie să ia ei aceste decizii, nu rândem. Plângerile au fost analizate de grupul de monitoring și uh, nu au fost acolo doar experți din partea RND, ci și alți experți. Dar o să vă dau această scrisoare să, să o vedeți, pentru că au fost și alte probleme. și se pare că există o contradicție foarte mare între conținutul scrisorii mele și cealaltă scrisoare. La întrebarea uh, doamnei Kramer, cred că v-am răspuns la această întrebare. Operatorii vor o un anumit număr de zile asigurate, dar nu putem face acest lucru încă. Și fără acest lucru nu se poate investi. Dacă vrem nave mici pe Dunăre, atunci cred că putem continua discuția. Dacă există o inițiativă trebuie să uh, o analizăm pentru că ar fi excelent să avem inovații în acest sens. Au fost multe întrebări, o să trec uh, peste ele foarte repede, într-o manieră telegrafică, încercând totodată să le acopăr pe toate. Mai întâi, relația cu alte comisii. Sunt gata să mă duc la orice altă comisie, fie că e vorba de cea de mediu sau de altele, sunt gata să merg acolo uh, și să le spun ce se întâmplă la nivelul politicilor noastre. În ceea ce privește tipul de norme din cadrul Marco Polo și TNT, trebuie să spun, așa cum am făcut-o și anterior, că acest nou grup de 4, 14 propuneri au fost realizate în urma conversațiilor cu ei. Eu acord mare importanță contactelor cu cei care propun programe și își depun candidaturi, lucru care mi se pare foarte important. Sunt de acord că adaptările, că trebuie adaptate normele actuale. Uh, Uh, în special uh, cele care se referă la Marco Polo, dar oricum vis-a-vis de ideea că există lipsă de interes, nu din partea autorităților portoare. Autoritățile portoare cu care am vorbit eu erau foarte interesate. Deci, autoritățile portoare și persoanele care au legătură cu uh, apele interioare sunt cu toate interesate în genul acesta de fonduri și proiecte. Reducerea birocrației. Acum. Birocrația apare în special în porturi. Există vame, autorități portoare, poliție, servicii veterinare și așa mai departe. Toate durează și trebuie parcurse. Aceasta este ideea reducerii birocrației este să le unificăm și ar fi bine ca același sistem să se aplice în mai multe porturi, uh, astfel încât, pas cu pas, să ne apropiem de o viziune comună și să putem contempla ideea unui spațiu european unic în acest sens, fiindcă procedurile ar fi aceleași peste tot în acest caz. Accentul pe care l-am pus eu pe educație și logistică după cum am spus mai înainte, logistica nu e necesară doar pentru porturi și pentru cei care lucrează în sectorul transporturilor ca profesioniști, dar și pentru companii. Companiile trebuie să aibă posibilitatea de a critica alegerea făcută, pentru că, în prezent, există o varietate atât de mare de servicii care au legătură cu transportul, încât este necesar chiar și pentru uh, completarea formularelor. Există un formular de tip uh, Incoterms. Există 22 de tipuri diferite de a alege lucrurile pe care le folosești în acest uh, formular. Și ele sunt uh, foarte complicate, nu e ușor să alegi tipul de servicii pe care vrea să le folosească proprietarii unui transport. Decizia trebuie luată de proprietarii mărfurilor, asta este ideea și specializarea logisticii trebuie abordată pentru a ajuta pe aceștia. Sigur că este important ca și porturile să fie ajutate, dar eu mă gândesc la o îmbunătățire generală a calității persoanelor care se ocupă de logistică. Prin urmare, cred că această amplificare a ecobonusului la eurobonus ar fi o idee bună, cu condiția să nu fie complicată în ceea ce privește procedurile spiritul original al uh, italienilor e, e unul foarte bun. Pe, uh, care spune că meca- conducătorul este cel care ia decizia. De exemplu, iau nava și apoi continui pe cale rutieră. Trebuie ținut seama și de uh, aspectul de mediu, pentru că uh, șoferul primește o cantitate corespondentă uh, costurilor externe ale operațiunii. Deci nu e un lucru vag. Sigur că este loc de mai bine în ceea ce privește calcularea acestei sume. Ea poate face subiectul unei discuții în sine, ținând seama de perfecționismul bazei teoretice și, totodată, de viteza compensațiilor pentru că acesta este un element suficient de atractiv pentru a trece de la calea rutieră la cea navală. Eu cred că statele ar putea să împărtășească această viziune și Uniunea Europeană totodată. Sigur că lucrul cel mai dificil pe care l-am văzut până în prezent este cooperarea între țări. Pentru că o posibilitate majoră de a exista un eurobonus ar fi, de exemplu, între Italia, Franța și Spania fiindcă există legături foarte bune între Barcelona și Italia și această legătură funcționează foarte bine, lucrurile merg bine și totul e în regulă, dar se poate, uh, poate exista un sistem în Italia, dar el nu există nici în Franța, nici în Spania. Și toate țările ar trebui să beneficieze de pe urma acestui sistem. Și atunci lucrul cel mai dificil pe care îl prevăd pentru acest sistem este realizarea unei coordonări. De aceea am propus ca un asemenea sistem să fie european uh, în loc, de, în loc ca el să fie stabilit uh, bucată cu bucată de uh, mai multe țări. Pentru că dacă ar fi un proiect european, totul ar fi mult mai interesant. Sunt de acord cu ideea de a stabili legături între coridoarele feroviare și porturi complet de acord cu dumneavoastră și totodată complet de acord cu proiectele de încorporare care sunt deja în curs de desfășurare pentru accelerarea acestor proceduri. Iar criteriile pentru alegerea proiectelor, trebuie să spun că trebuie să fie în în conformitate cu cele care se preocupă de reducerea intensității traficului rutier. Am vorbit deja despre proiectele europene și acum vis-a-vis de insule. Am organizat o întâlnire a tuturor insulelor din Europa în Madeira anul trecut. Și e adevărat ce spuneți dumneavoastră. Lucrurile cele mai complicate le reprezintă insulele, pentru că majoritatea dintre ele consumă și importă foarte mult și exportă foarte puțin. Există deci un dezechilibru la acest nivel și ar fi interesant să găsim o vocație nouă pentru unele dintre aceste insule. De exemplu, Malta nu mai nu se mai confruntă cu dificultăți în ceea ce privește furnizarea, pentru că au portul foarte mare al Lock, care a soluționat toate complicațiile care pot apărea la sfârșitul unei linii și care existau în trecut. Iar acum ei pot primi toate transporturile fără complicații pentru exporturi. Ei exportă foarte mult tocmai pentru că au un port de transbordare. Probabil că alte insule pot fi fie noduri pentru anumite tipuri de transporturi, fie o bază pentru furnizarea de gaz natural lichefiat. Iar acest lucru ar fi util pentru genul acesta de acțiuni. Da, mă apropii de sfârșit, spune vorbitorul. Proiectul Gothenburg Ore este în grupul celor 14 proiecte care sunt la finalul analizei și probabil că în vreo două luni vor, vor veni vești foarte bune în acest sens, fiindcă mi se pare un proiect foarte bun și, după cum spuneați, este nevoie să articulăm acest proiect cu legăturile feroviare, fiindcă transportatorul și cele trei țări implicate au un aranjament special. Trei porturi principale, trei căi feroviare principale către Rusia și mai departe și un nou proiect care se îndreaptă spre nord cu un alt ecartament, iar acest sistem Trebuie să spun că Marea Baltică este una dintre cele mai entuziaste uh, scene europene. Acolo se întâmplă foarte multe lucruri și se vor întâmpla foarte multe lucruri și în viitor. Ceea ce este foarte bine. Insulele mediteraneene acum. Am vizitat unele dintre ele, am vizitat Cipru și acolo potențialul e mai mare decât își imaginează. Limassol este un port cu un potențial enorm și eu îi acord o valoare foarte mare. Va trebui să terminăm, spune președintele. Îmi pare rău să vă întrerup, dar trebuie să terminăm. Suntem deja cu 10 minute în urmă, mai avem încă 3 coordonatori înainte de prânz. Dacă mai sunt membri care nu au primit răspunsurile, le puteți răspunde în scris. Vă mulțumesc și dumneavoastră și um, doamnei Peis pentru că v-ați prezentat astăzi rapoartele în fața noastră și vă urez succes în desfășurarea activităților dumneavoastră. Mulțumesc, haideți să îi apreciem așa cum trebuie. Cred că îi putem chema acum pe următorii trei coordonatori. Odată ce... În timp ce se schimbă plăcuțele cu numele, Se pare că totuși ne-am propus mult prea mult pentru această dimineață. Am turnat 2 litri de apă într-o cană de un litru doar, dar va trebui să fiu mai strict în ceea ce privește timpii de vorbire. Right, we'll, we'll get going. We have Continuăm așadar cu domnii Telicca, Savari și Seki. Domnul Telicca este un fost jucător de rugby, așadar ne leagă ceva, deși rugby-ul său este rugby în 15, al meu în 30, în 13, îmi cer scuze, dar în orice caz, revenind la reuniunea noastră, aveți 10 minute la dispoziție, după care colegii noștri vă vor adresa întrebări și vă veți avea ocazia să veniți și cu un răspuns. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați, domnilor și domnilor, dragi colegi, bună dimineața! Sunt uh, convins că am putea cădea de acord și asupra unei formule în șapte la rugby. Revenind însă, recunosc că în anul acesta am avut senzația că misiunea mea este mai ușoară decât în anii anteriori, pentru că deseori este foarte dificil de arătat progresele în zona baltică, în proiectul Baltica, tocmai pentru că ne-am aflat mult timp în fază de planificare și de uh, decizii politice. De aceea înțeleg că și pentru dumneavoastră e greu de înțeles și de urmărit situația. 2009 și 2010, în schimb, a fost o perioadă foarte bună pentru Rail Baltica, legăturile de căi ferate în zona Baltică. Și s-au efectuat progrese progrese și în ceea ce privește atitudinea diferitelor state membre. Vă spuneam, sau știți desigur că traversăm și o perioadă economică dificilă și anumite țări baltice au avut uh, destul de mult de suferit. Însă perioada a fost una bună, s-au agreat soluții comune și au ajuns s-a căzut de acord și asupra unor uh, soluții care să uh, cumuleze interesele tuturor factorilor interesați. Încă o dată, așadar, progrese în ceea ce privește atitudinea și capacitatea sau bunăvoința statelor membre de a arăta bunăvoință față de statele vecine, lucru care nu a fost neapărat cazul în trecut. În țările baltice, sigur, trebuie să ne concentrăm asupra statel, diferitelor state din această zonă. Estonia, și aici uh, nu vreau neapărat să-i fac pe plac comisarului care provine din această țară, însă trebuie totuși să felicit guvernul pentru că s-au efectuat progrese în ceea ce uh, pro, uh, în ceea ce privește actualizarea sau modernizarea liniei uh, ferate pe un anumit segment, o realizare destul de importantă. Pe lângă, cu excepția anumitor uh, mici modificări, segmentul de cale ferată este pregătit. Apoi, <clears throat> Stația Valga este de asemenea un punct interesant pentru că se află în, uh, la zona dintre cele două țări, Estonia și Letonia. Oraș care de asemenea în cursul istoriei a fost divizat. Încă mai rămân multe de făcut în ceea ce privește platformele de acces. Însă, aș spune că până la finele acestui an, începutul anului viitor, Estonia va fi terminat partea care îi uh, revine. A doua țară pe care aș dori să o menționez se află la capătul opus oarecum. Letonia a traversat o perioadă de uh, criză economică acută iar întârzierile se datorează, bineînțeles, crizei economice, în mare parte. Ni s-a solicitat uh, o amânare a demarării lucrărilor până la începutul lui 2011, ceea ce a fost agreat nu prea putem face distinție între Rail Baltica și teritoriul lituanian, un, uh, un segment așadar de la Riga până în Estonia, care este în stare bună, așadar aici uh, se va putea atinge viteza planificată de 120 de km pe oră pentru transportul de mărfuri. Asta este valabil între Riga și granița lituaniană. Acum, după alegerile din Letonia, primim uh, prime semnale pozitive. Am văzut în trecut uh, multe semnale politice pozitive, însă deciziile nu au urmat neapărat. Sper că de data asta guvernul din Letonia va folosi timpul rămas pentru finalizarea studiilor, astfel încât uh, construcția efectivă să poată începe la, până la finele anului 2011. În ceea ce privește Lituania, aceasta a fost întotdeauna un fel de pionier în ceea ce privește Rail Baltica printre țările baltice, însă și aici ne-am confruntat cu o serie de dificultăți pe care a trebuit să le depășim cel mai încurajant uh, element a fost acela a deciziei luate în decembrie 2009 de a folosi sistemul de cartament dublu pe segmentul de cale ferată existent. A fost o decizie crucială pentru că, în primul rând, am reușit să reducem semnificativ costurile Așadar, nu a trebuit să construim un nou segment de cale ferată pe tronson de cale ferată pe dimensiuni europene până la Kaunas, ceea ce a redus în mod semnificativ costurile și uh, astfel s-a putut ajusta și viteza. Așadar, sunt încrezător că până în 2014 vom avea ecartament uh, european până la Kaunas. Însă mai trebuie luate și alte decizii. Se construiesc tronsoane și tehnologia se îmbunătățește destul de rapid, însă decizia care mai trebuie luată este una cheie și anume de construcție a unui schimbător automat de cartament, fel de macaz automat. E, și trebuie să spun că există interes în acest sens. S-au făcut însă și speculații în trecut în ceea ce privește investiția în acest proiect însă construim Rail Baltica cu obiectivul menționat, așadar nu vom putea să ne lipsim de un astfel de macaz automat. Așadar, în loc de a descărca și reîncărca, ceea ce necesită mult timp, un astfel de echipament se recomandă de la sine. Așadar, asta este o decizie. O a doua decizie se referă la terminalele logistice, decizie care urmează să se ia în următoarele săptămâni. Uh, terminal care ar urma să se afle tot la Kaunas. Noi încercăm să ne asigurăm că va exista și intermodalitate. Astfel, trec la Polonia acum. De, din partea autorităților poloneze am primit asigurări pentru segmentul dintre Varșovia și Plușc. Aici însă am uh, depășit cadrul acestor perspective financiare pentru segmentul până la granița cu Lituania și în special tronsonul transfrontalier. Așadar, va trebui să se realizeze un transfer spre viitoarea perspectivă financiară. Aici însă trebuie să accept abordarea prudentă a polonezilor. Așadar, se va efectua și în acest caz un studiu pentru alegerea rutei corecte și uh, implementarea așadar nu va putea avea loc înainte de următoarea perspectivă financiară. În rezumat, aș putea spune că față de anul trecut, unde aveam mai mult uh, speranțe și că vom reuși până în 2014 să realizăm o cale ferată Rail Baltica care să permită o viteză de 120 de km la oră, astăzi sunt mult mai încrezător. S-a vorbit de Rail Baltica și în contextul transportului de mărfuri și analizăm o serie de elemente în momentul de față Cred că progresele care se fac în domeniul transportului de mărfuri trebuie să țină cont de faptul că marfa provine în mare parte din Polonia. De asemenea, însă trebuie avut în vedere și transportul de pasageri și uh, folosirea unor stimulente pentru utilizarea acestui mod de transport. Încercăm să obținem interesul statelor membre pentru o cale ferată între Tallinn și Varșovia. Și astfel a, durata acestui transport uh, s-ar um, reduce la 10 ore într-o direcție. În aceste țări însă, credeți-mă că ar fi o realizare uriașă, nu e un lucru de la sine înțeles. Condiția prealabilă ca să funcționeze este și în acest acest uh, macaz automat care să facă transferul între cele două ecartamente diferite pentru ca trenul să nu trebuiască să se oprească. Au existat argumente cum că astfel de demarcații automate nu funcționează în condiții de îngheț, însă știm că nu e adevărat. Așadar, există posibilitatea ca prin efectuarea unei licitații deschise să obținem un ast- o astfel de ofertă avantajoasă. Sper că până la finele anului va avea loc și o întâlnire la nivel de miniștri și vom reuși să facem progrese. Dacă mă întrebați însă deodată, e dificil de spus, însă cred că vom reuși să găsim coerența necesară între statele membre ca în perioada următoare, în următorii 2-2 ani jumate, să putem finaliza ceea ce ne-am propus. Acum, domnule președinte, ajung la finalul prezentării mele și aș dori să mai adaug că încă avem cale lungă de parcurs, mai există anumite puncte pe care trebuie să le clarificăm, obstacole pe care trebuie să le depășim Însă memorandumul de înțelegere semnat la Saragossa acum 10 luni constituie totuși o bază solidă pentru colaborare. Mai există și alte semnale încurajatoare. Unul ar fi interesul țărilor asiatice, inclusiv China, Corea de Sud, Mongolia și altele, inclusiv fosta Uniune Sovietică, în noua rută care ar putea deveni operațională. De asemenea, există și o cerere în creștere de, din partea companiilor din uh, Europa de centru și de sud-est, așadar tronsonul spre Varșovia și mai departe spre nord. Mă voi oprins aici, domnule președinte, mulțumesc. Mulțumesc, pune președintele. Următorul vorbitor este domnul Savari, care ne va informa de, cu privire la proiectul prioritar 22. Aveți așadar cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Mi-am permis uh, cer să se proiecteze această hartă 3400 de kilometri lungime este deci cea mai importantă ca lungime printre proiectele noastre prioritare. Și vedeți că sunt câteva mize importante. În primul rând, să se lege pe calea ferată țările aderate de curând, ă, dacă se poate, la un standard de viteză superior de 160 de km pe oră, și, uh, dacă se poate, cu cale ferată dublă, astfel încât să se poată ajunge din Germania până la Constanța și să se deservească uh, România și Bulgaria, pe urmă să se lege uh, pe plan feroviar Grecia și Bulgaria, care în momentul de față sunt oarecum în afara marilor rețele europene starea de realizare, în roșu este ce n-a început încă, cu galben, ceea ce trebuie să înceapă în curând și cu verde și albastru, ceea ce s-a realizat deja și ceea ce este în curs de realizare. Am făcut, evident, turul, am fost numit la Saragossa, deci recent, ca să vă dau uh, o idee, astăzi uh, chestiunea se pune așa, 36 uh, de ore și 23 de minute de la Dresda la Atena și de la Dresda la Constanța 26 de ore și 40 de minute, efort considerabil și ar trebuie să neapărat să dezvoltăm o cale ferată mixtă, pasageri și mărfuri e una din eh, mizele importante aflate în joc. Dacă priviți pe hartă, veți observa că am avansat eh, considerabil în privința Cehoslovaciei și Ungariei, în Grecia și de asemenea în România, între Constanța și Câmpina. Eh, secțiunile cu verde au fost deja predate, inaugurate, sunt operaționale, aproape la standardele uh, cerute. Pe urmă mai sunt și zone cu complicații, toată Bulgaria și această secțiune sud care merge spre Grecia și care pleacă de la frontiera dintre Ungaria și România și ajunge în Grecia, traversând Bulgaria precum și o, mai sunt un număr de probleme mai mici în zona de frontieră între Cehia și Germania, unde um, acolo uh, par să există un număr de dificultăți uh, ținând de planurile naționale ale țărilor în chestiune. Ca să reiau uh, um, într-un unghi geopolitic, putem să distingem global două tipuri de chestiuni care trebuie reglementate în anii ce urmează. Prima ar fi problema Um, deschiderii între Cehia și Germania, fiindcă aici sunt două uh, ramuri, uh, una care merge uh, de la Praga spre vest și una care merge de la Praga spre Nuremberg. Acestea sunt cele două ramuri tronsoane feroviare esențiale. Suntem pe cale să terminăm drumul spre secțiunea nord, care merge de la Praga spre Dresda și apoi uh, secțiunea sud-vest în curs de construcție, adică de la Praga Schendling. Chestiunea este că Germania nu mai are aceleași priorități de a se uh, lega de aceste două secțiuni uh, ale căilor ferate cehe. Și foarte clar, uh, proiectele guvernului uh, uh german sunt uh, remarcabile, două linii de mare viteză, Praga, Dresda, Berlin și pe de altă parte, dacă s-ar putea mai curând München, nu Nuremberg, trecând prin Regensburg. Uh, dar ni se spune sunt proiecte foarte costisitoare, încă nu pot fi programate pe termen scurt. Deci îi avem pe de-o parte pe cei care și-au îmbunătățit rețeaua de căi ferate și uh, îi avem pe nemți care spun foarte frumos, dar eu nu pot să fac încă uh, lucrări, fiindcă eu am alte ambiții, uh, trenul de mare viteză, dar acesta nu-l putem încă planifica avem dificultăți, ca să nu zicem mari dificultăți, că totuși în așteptarea trenurilor de mare uh, viteză, uh, uh, un ICE, Praga, Regensburg, așa mai departe, pentru care cehii sunt de acord, cum o să ajungem să nu se reverse tot transportul pe șosele. Aceasta este chestiunea cu care mă lupt și uh, unii și alții, dar mai ales cehii, ne cer să reînnoim, nu, pentru că există, dar ne cer să reglementăm această chestiune cu Germania, iar Germania mai curând privilegiază soluția uh, uh, unei linii în sud, de la Berlin la Regensburg, cu legături spre Cehia. Acesta este subiectul, de fapt, și încerc să fac pe ambasadorul, pe lângă guvernul german, într-un dialog ar trebui ca și Uniunea să se arate mai flexibilă pentru că, pentru că Germania e îngrijorată că acest nou tronson care urmează să ajungă pe de o parte în Bavaria, pe de o parte la, în nord la Rostock. Ei sunt foarte interesați să aibă un uh, debușeu uh, de la Dresda, Leipzig, uh, Berlin și de acolo la uh, Rostock. Deci trebuie să dăm asigurări Germaniei în privința acestei perspective. A doua chestiune și mai îngrijorătoare. Patru țări din sud-est, Grecia, România, Bulgaria, uh, și Ungaria. Pe această temă am fost la fața locului, am văzut șantierul podului de la Calafat, toate capitalele, în afară de Sofia deocamdată, e singura vizită pe care n-am făcut-o încă, aici avem o problemă imensă. Care ar fi? Mai întâi, vedeți pe această hartă, din punct de vedere geopolitic, românii ar dori să se concentreze mai curând pe linia orizontală care merge din Ungar, Ungaria la Constanța. E de înțeles pe plan economic nu, nu e pentru ei prioritatea să ajute portul Pireu ă, ă, când au un port foarte eficient în România. Ă, asta e prima chestiune. Deci ei își concentrează în momentul de față eforturile pe, această, pe acest tronson. În al doilea rând, au mari dificultăți financiare și dificultățile financiare îi fac să uh, aibă și dificultăți în uh, implementarea părții lor uh, naționale. Nu pot să absoarbă credit eh, fonduri europene și acesta este ansamblul problemei. Un subiect care privește și politicile interne, chiar când se pun bani pe masă, Eh, ei nu reușesc să fie consumați în întregime. Și mai adaug, vă interesează într-un mm, chip mai general că toate, toate țările, inclusiv Cehia, ne eh, avertizează în privința prăbușirii rețelei clasice și ne spun avem atâtea lucruri de făcut la rețelele vechi eh, ca să asigurăm funcționarea pe unele linii cu 30 de kilometri pe oră. Nu putem să ne concentrăm numai pe prioritățile Uniunii Europene. Uh, nu e un lucru plăcut, însă Uniunea Europeană le spune uh, faceți un tren de lux și consumați toți banii pentru asta. Uh, iar ei ne răspund, nu putem să consumăm toți banii pentru un tren de lux. Deci Sigur, e cam excesiv uh, spus așa, dar uh, statele membre încep să nu mai vadă de ce ar trebui să investească într-un proiect prioritar atunci când sistemul lor feroviar este pe marginea prăpastiei. Uh, iată, subiecte foarte dificile și, ca să vă spun chiar tot, sunt foarte îngrijorat în privința perspectivelor secțiunii sud. Linia roșie pe care o vedeți înseamnă investiții de 6 miliarde de la frontiera maghiară până la frontiera grecească, trecând prin Bulgaria și România. Deocamdată nu se lucrează decât pe un tronson, podul Vidin Calafat, pe care l-am vizitat, ar trebui să fie gata în 2000 2010 ar fi trebuit, dar nu va fi înainte de uh, iunie 2013 cu 9 milioane de euro cheltuieli suplimentare. Uh, se va pleca însă de pe ambele părți ale podului cu 30 de km pe oră. Deci încă trei ore de la acest uh, pod până la Craiova, în România. Suntem deci foarte departe de obiectiv și am verificat, uh, în contrar celor imaginate de unii, nu este o chestiune de reavoință din partea statelor membre, ci o chestiune de mijloace uh, și o chestie de guvernanță transfrontalieră. Pentru trebuie ca aceste state să colaboreze între ele și trebuie să mai facem eforturi considerabile în privința gestiunii transfrontaliere a acestui proiect. Am constatat că nu e deloc simplu, uh, nu din punct de vedere politic, ci din punct de vedere tehnic. Întârzierea podului din Calafat uh, e, e vorba de uh, Travea există două proiecte pe o parte sunt ingineri bulgari, pe o parte ingineri români și 18 uh, luni de întârziere sunt din cauza unei diferențe de uh, săpături de 53 de centimetri. Trebuie să uh, obligăm la o asistență Eh, pentru lucrări eh, trebuie să fie transfrontalier. E un lucru esențial, nu e vorba de conferințe între miniștri, fiindcă miniștrii se semnează niște acorduri, dar eh, trebuie conlucrat la fața locului. O să închei spunându-vă că cred că am obținut pentru viitorul Consiliu de Transporturi din decembrie există un regulament care prevede un acord interguvernamental pentru finanțarea lucrărilor pe linia roșie. Creditul a căzut eh, în 2008 și până în ziua de azi nu s-a mai mișcat. Deci trebuie să încercăm relansarea, cred că am obținut măcar acordul de principiu, pentru ca să fie semnat acest acord interguvernamental pe 2 eh, decembrie pentru a se salva aceste fonduri și nu vă spun ce se întâmplă cu acest proiect dacă uh, cad fondurile respective. Uh, la nivelul de companiilor feroviare uh, țin pumnii pentru ca pe 2 decembrie ultima șansă să se salveze lucrurile. Voi încheia spunându-vă că mi se pare oportun ca în această zonă să ne gândim și la un ajutor specific în cazul fondurilor de preaderare pentru liniile feroviare din Balcan. De ce? Pentru că nu sunt sigur că românii și bulgarii vor isprăvi tronsonul roșu înainte de anul 2030. În cel mai bun caz. De ori, în Balcani, ă, trecând prin Belgrad, există ă, linii feroviare în stare mai bune și, după părerea mea, am putea să facem un gest aici în materie de preaderare Eh, ca să, ca să reducem Bulgaria și Grecia din starea aceasta de enclave mai curând decât eh, trecând prin România, pe care înțeleg că are prioritatea orizontală linia între Ungaria și Constanța. Eh, deci acesta e primul raport pe care îl pot face cu privire la acest proiect prioritar care mi-a fost încredințat de curând la Saragossa. Mulțumim. Sunt sigur că... Mulțumim. Sunt sigur că românii o să aibă ceva de spus cu privire la acest plan. Domnul Sechi, numărul 3, prioritatea, uh, proiectul prioritar 3. Nu știu dacă aveți aceeași probleme cu podurile, dar o să aflăm asta în curând. Nu încă, spune vorbitorul, dar sigur că problemele transfrontaliere sunt întotdeauna cele mai delicate. Mai întâi, mă bucur să fiu aici în Parlamentul European și în acest comitet. O să vă vorbesc despre proiectul prioritar 3, după cum a spus domnul președinte, dar și despre proiectul prioritar 19. Dacă vă amintiți, anul trecut, când am fost numit coordonator pentru proiectul prioritar 3, în uh, locul domnului Etienne Davignon, care a lucrat cu mare atenție la PP3 și vreau să recunosc munca făcută de el. Și atunci mi s-a cerut să fiu coordonator și pentru proiectul prioritar 19, care se referă la interoperabilitate în peninsula iberică. Din motive clare, acesta are legătură cu proiectul 3. Uh, este pentru prima dată când ascultați un uh, raport în acest sens și de aceea în documentul care v-a fost trimis găsiți și o descriere generală a acestui proiect. și nu doar o actualizare a evoluției din ultimul an. Sunt două proiecte foarte importante, desigur, pentru motive multiple, inclusiv acela că peninsula iberică e, dacă nu izolată, oricum departe de sistemul european de sistemul feroviar european din cauza diferențelor de cartament și din cauza altor motive tehnice asociate cam ceva asemănător cu ce spunea domnul Telica cu legătură la Rail Baltica. S-au făcut eforturi impresionante, trebuie să recunosc acest lucru de la început. S-au dezvoltat foarte multe linii de mari vi mare viteză. Se continuă montarea de șine în multe părți ale rețelei are loc și schimb, au loc și schimbări de ecartament. Deci se fac eforturi pentru a face față diferențelor de standarde care au motive istorice și așa mai departe. În ceea ce privește rețeaua spaniolă de mare viteză, aceasta este una foarte dezvoltată, după cum știți, e a treia din lume în acest moment și s-ar putea să devină chiar prima în 2012 dacă totul merge uh, potrivit planurilor. Se întâmplă foarte mult acolo, deși există probleme financiare și probleme de natură diferită, trebuie să încercăm să facem față situației. În orice caz, și vorbesc în special la nivel general, în ceea ce privește îmbunătățirea legăturilor dintre peninsulă și Franța, uh, este foarte important și pentru transportul intermodal. În momentul de față, un procent foarte mare de transport de mărfuri se face pe cale rutieră, ceea ce creează probleme de congestie în trafic, de poluare și alte probleme de natură similară pe care le înțelegeți cu ușurință. Prin urmare, unul dintre cele mai importante motive de bază de a realiza progrese cât mai repede este și acesta, pe lângă altele evidente referitoare la mobilitatea persoanelor și așa mai departe. Și, într-adevăr, după cum am spus și în documentul pe care l-ați primit, cred că putem fi rezonabil de optimiști, ca să zic așa. Iar acum o să vă prezint câteva date vis-a-vis -vis de aceste proiecte. Mai întâi, proiectul prioritar 3 constă, după cum știți, din trei uh, ramuri în care încep din Madrid și conectează capitala cu Castilla Leon, țara Bascilor și apoi Paris. Aș, aceasta este așa numita uh, ramură atlantică uh, și voi intra în detalii cu privire la ea imediat. Apoi, așa numită uh, ramură mediteraneană, Aragon, Catalonia, Provence, și Lyon și apoi Paris. Și, în sfârșit, legătura cu Portugalia, cu Lisabona, trecând prin Castilia, La Mancha, Extremadura și Centro. La toate cele trei ramuri putem spune că s-au înregistrat progrese în perioada recentă și am încercat să ne implicăm cât s-a putut de mult, ca, uh, funcționând ca facilitator ori de câte ori a fost nevoie. Vis-a-vis -vis de ramura mediteraneană, trebuie să subliniem realizarea majoră care se va întâmpla la sfârșitul acestui an și în ianuarie 2011, și anume prima legătură dintre peninsula iberică și restul Europei pe cartament european standard, Figueras, uh, legătura Figueras-Perpignan, realizată și care așteaptă să devină operațională. Majoritatea, mare parte din linia Barcelona-Figueras este aproape finalizată, la fel și legătura cu portul Barcelona și toate uh, restul tronsoanelor sunt în curs de uh, realizare. Deci funcționarea provizorie a acestei linii până la legătura definitivă ar trebui să înceapă, după cum spuneam, în decembrie-ianuarie. După aceea trebuie să mergem spre Lyon și Paris și apoi uh, da, progresează și tronsonul Nîmes-Montpellier. Se așteaptă ca el să fie finalizat până în 2016 se fac și studii pentru noua linie Montpellier-Perpignan. Și aici vorbim despre finalizare până în 2020. Sigur, se poate folosi între timp linia deja existentă. Ramura mediteraneană a fost aceasta. Cea atlantică a fost și ea lansată în Franța și progresează între Tours și Bordeaux, iar în Spania între San Sebastian și Valladolid. Pentru multe secțiuni, atât în Franța cât și în uh, zona Bordeaux, s-a uh, stabilit aliniamentul și în ceea ce privește secțiunea transfrontalieră, cea esențială, au, a avut loc conferința interguvernamentală Victoria Dax, uh, și uh, grupul, economic de, uh, grupul european de interes bat acolo și și-a exprimat un uh, interes foarte mare. Va fi esențial de să se găsească un model comun pentru întregul program, nu atât uh, aplicabil pasagerilor, cât mai ales mărfurilor, după cum am spus deja, și în implementarea acestui proiect va fi important să se facă legătură între principalele centrele, centre logistice din partea spaniolă pentru a exploata uh, la capacitate maximă întregul coridor. Și apoi cealaltă provocare este găsirea unei rute pentru uh, tronsonul transfrontalier care să mulțumească ambele părți și totodată să respecte cerințele de mediu. Pentru că aici este o parte foarte delicată, o zonă foarte delicată a Europei și din acest punct de vedere. Ramura iberică acum, Madrid-Lisabona, madrid lisabona Până în 2013 ne așteptăm ca prima legătură de mare viteză între cele două țări să fie operațională, să desfășoare lucrări în Spania pe un uh, tronsol de 10 km și se realizează un contract pentru parteneriat uh, public-privat care a fost semnat anul trecut în mai pe scurt, uh, Există două părți pentru acest, această rută. Pentru una contractul a fost semnat și pentru cealaltă parte care merge de la Lisabona și include noua traversare a râului s-a luat o decizie care a fost anulată și uh, acest sistem va fi repus în aplicare în curând. Cel puțin așa am fost asigurați până acum de către guvern. Deci există întotdeauna întârzieri și o redistribuire a eforturilor în Portugalia, dar oricum lucrurile ar trebui să progreseze. Și de altfel, și la conferința de la Saragoza la care am participat, am uh, încercat să instituționalizăm puțin mai mult relațiile dintre cele trei guverne implicate pentru nu neapărat a îmbunătăți climatul politic, ci mai degrabă pentru a avea un mediu mai eficient în care să acționăm. Și de asemenea s-a semnat și memorandumul de înțelegere între cele trei țări dar cu referire la cele două părți. Sau mai degrabă care va opera pe de o parte cu uh, relațiile Franța-Spania și pe de altă parte cu Spania și Portugalia. Totodată aș dori să anunț că pe la mijlocul lui noiembrie va avea loc o reuniune tehnică pentru ca acest grup la nivel înalt să începe să fie operațional. Sigur că veți fi informați în continuare în acest sens. Uh, vis-a-vis -vis de proiectul prioritar 19, știu că nu mai am mult timp, dar pe scurt vă pot spune că găsiți în raport situația așa cum se găsește în prezent la cele patru uh, coridoare, Madrid, Andalusia, primul dintre ele și la toate patru uh, vă pot aduce în atenție progrese. Pe coridorul nord-est, apoi pe coridorul Madrid-Levante-Mediterana și, în sfârșit, cel de-al patrulea, coridorul nord-nord-vest. Pe scurt, pentru că nu, dar nu vreau să vă mai răpesc mult timp pentru că președintele deja mi-a făcut semn, așa că, pe scurt, cred că, în general, putem observa că acolo au loc foarte multe activități, ținând seama de dificultățile financiare care vă sunt cunoscute tuturor. și multe dintre proiecte, în special tronsoanele de graniță, care se integrează în rețea cu principalele axe din proiectul prioritor, prioritar 3, sunt într-o fază satisfăcătoare de dezvoltare, inclusiv dorința de punere în aplicare, ori de câte ori este nevoie, soluții pentru uh, problemele de ecartament și, sigur, uh, ținând seama și de sistemul RTMS. Și în încheiere, domnule președinte, toate acestea au legătură și cu coridorul așa numit mediteranean pentru mărfuri, care începe din sud, trece prin Barcelona și apoi continuă pe legătura despre care vorbeam. Acesta nu face parte din sistemul de proiecte prioritoare, dar, practic vorbind, uh, funcționează grație activității desfășurate nu doar uh, în cadrul PP3, ci și în cadrul uh, proiectului 19 la care m-am referit deja. Și dacă aveți întrebări, o să încerc să vă răspund. Mulțumesc, domnule Sechi. Comisia Transport va vizita anul viitor legătura Perpignan-Barcelona. Deci s-ar putea să ne întâlnim și acolo. Am vreo nouă membri care vor să ia cuvântul, așa că o să vă dau la 3, 3 minute fiecăruia. O să fiu foarte strict și o să apăs butonul să vă întrerup uh, dacă uh, o să vă uh, întindeți. Acum avem 10 membri, așa că aveți două minute fiecare. Bun, două minute, domnul Kuhn. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor celor trei coordonatori pentru că aceste trasee, coridoare, nu folosesc la nimic dacă nu se îmbină într-o rețea unitară, lucru care este foarte important și pentru piața internă. În special, pentru că asta ne-ar permite să punem în aplicare și pachetul feroviar așa cum l-am elaborat împreună. Întrebarea mea se adresează domnului Savary pe proiectul TEN22. Și aici aș dori să îmi spuneți în ce măsură s-a reușit uh, ajungerea la o colaborare astfel încât și partea germană să-și aducă contribuția la legarea acestui uh, tronson de la Berlin spre Rostock, astfel încât Marea Baltică, într-adevăr, să poată fi uh, legată de Marea Neagră. Aici se folosesc bani europeni, fonduri EFRA și în 2013 acest segment va fi dat în folosință pe linie electrificată 160 de km la oră și sistem RTMS. În ceea ce privește segmentul Tresta, și aici se dorește crearea unei legături directe, astfel încât uh, la Berlin să nu trebuiască să se treacă prin Leipzig. Aici uh, v-aș ruga să negociați cu uh, ministrul transporturilor din Bavaria atunci când este vorba de segmentele Praga-Nürnberg sau Praga-München. Nu știu care sunt intențiile autorităților uh, cehe, dar trebuie văzut dacă se poate face o legătură directă sau uh, trebuie să se treacă prin uh, Nürnberg pentru a face legătura cu TEN-1. Mulțumesc. Doamna Ayala Sanders, două minute, vă rog. Um... Mulțumesc celor trei coordonatori. Aș dori să vă întreb, doamnă Simpson, în calitate de președinte, apropo de mandatul domnului dr. Seiche, se spune și în raport că acest mandat prevede să informeze direct Comisia. Eu aș întreba, uh, uh, ca membru al Comisiei de Transporturi, în ceea ce privește PP16, uh, coridorul Pirinei Central, să Eh, fie informat și eh, Parlamentul eh, în legătură cu viitorul raport. Deci nu doar Comisia Executivă, ci și pe noi, pentru că proiectul respectiv se leagă și de alte proiecte 3 și 19 și am dori să fim și noi informați. Deci vreau să-mi exprim îngrijorarea în câteva privințe. În partea transfrontalieră constatăm în zona Perpignan că activitatea Uh, recuperează uh, întârzierile acumulate până acum. Între altele, uh, în decembrie ar trebui să fie o primă o primă traversare și cred că e un lucru foarte pozitiv. În raportul dumneavoastră însă se vorbește de o întârziere de trei ani. În Eh, zona eh, de ocolire a orașului Montpellier. Asta ar putea să gâtuie această cale ferată și am dorit să știm ce ne spuneți în această privință. Pe urmă s-a vorbit despre necesitatea de a identifica în proiectul PP19 eh, o rută pentru transportul de mărfuri pe acest coridor s-ar putea uh, apoi uh, lega de viitoarele rețele de transport. S-a mai vorbit și despre această guvernanță transfrontalieră și instrumentele prevăzute de comisie sunt oare suficiente? Deci memorandum de acord, grupuri de înalt nivel, credeți că sunt suficiente aceste uh, mijloace? Mulțumesc, domnul Masner. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu subcintă. Pe de o parte, toate problemele legate de guvernul german și aici uh, aș dori să colaborez cu dumneavoastră, la fel ca și colegul Kuhn, pentru a avansa puțin lucrurile. În al doilea rând, în ceea ce privește prioritățile 3 și 19, domnule Sechi, voi lăsa asta la latitudinea colegilor mei spanioli să vă întreb pe această temă. Iar vis-a-vis -vis de raportul domnului Telica și parțial al domnului Savari, știm că există probleme în Europa, tocmai în ceea ce privește transportul feroviar. Lucru care a devenit evident, domnul Telica spunea că există parțial doar transport cu autobuzul care trebuie acum înlocuit cu șină de cale ferată și sigur există și probleme de interoperabilitate. Și acum întrebarea mea este ce anume este necesar din punctul dumneavoastră de vedere pentru a putea finaliza o rețea de cale ferată europeană. Sigur că mi-ați putea răspunde mai mulți bani care nu-i avem acum. Însă considerați că există posibilitatea să ieșim din acest blocaj pentru că ne dorim o astfel de rețea de cale ferată europeană. Așa am discutat și la Saragossa și uh, doar să ne concentrăm asupra uh, segmentelor transfrontaliere nu este suficient. Mulțumesc, domnul Kramer. Da? Mulțumesc, cred că <clears throat> trebuie pusă întrebare la modul general când se spune că nu există bani. Spania, pentru mine, este singura țară din Europa care investește mai mult în căi ferate decât în șosele. Toate celelalte uh, nu o fac, la, nici Germania. Atunci când uh, ne plângem de fonduri, avem posibilitatea să extindem taxa de drum la toate camioanele peste 3,5 tone pe toate șoselele. Nu este cazul, există doar foarte puține doar în Elveția, așa asta probabil doar pentru că este în afara Uniunii Europene, pentru că tunelele de acolo, Luchberg, Got, uh, Gotthard, sunt astfel finanțate prin taxe de drum. Acum, concret, la pe proiectul 7 Din câte am înțeles, segmentul din Polonia până la granița cu Lituania se asanează pe terasamentul existent, de aceea nu înțeleg de ce există probleme ecologice dacă traseul există deja. Unde să fie? e problema la Cauna, s-ar urma să fie locul de schimbare a macazului. Domnule Savarii? Paralel cu Dunărea spre Constanța, aceasta este prioritatea românilor. Însă această cale de uh, ferată, traseul prevăzut este pe lângă Dunăre. Pe de altă parte, discutam că ar urma să se extindă Uh, căile navigabile interne. Deci uh, trebuie făcută o alegere aici. Sigur că n-ar avea rost să renunțăm la căile ferate dacă pe Dunăre navighează doar trei nave. Apoi, partea cu Balcanii, sigur, acolo există alte interese, însă uh, nu e cazul să vorbim de opțiuni politice acolo atâta timp cât lucrurile nu se stabilizează. În Spania, la mijlocul Pirineilor uh, se pune întrebarea de a face străpungerea sau nu. Știu că la nivel regional, pentru Spania, are o importanță majoră, altfel sau lucrurile în Franța. Care este opinia dumneavoastră? Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Zila. Da, mult. Mulțumesc. Mai întâi aș dori să mulțumesc coordonatorilor pentru munca depusă. E Mă bucur să-l văd din nou pe domnul Savari aici, dar întrebarea mea se referă, eh, desigur, la proiectele din Baltica. Deci, eh, mulțumesc pentru progresele pe care le-ați eh, descris. Cred că sunteți mai optimist decât erați de obicei, dar sunt trei lucruri. Mai întâi, Letonia. Ce așteptați de la noul guvern? Și credeți că va fi mai o bună situația? pentru că, de fapt, guvernul e cam din aceleași partide. Al doilea lucru privește partea care revine Poloniei. Sunt destul de îngrijorat în privința șanselor ca proiectul 20 să fie gata până la termenul prevăzut. Cred că există un tronson care se poate extinde și va dura poate chiar mai mult decât e prevăzut în momentul de față și al treilea lucru privește uh, trenurile de pasageri. Sunt cu totul de acord că și Suedia și Estonia trebuie să uh, facă ceva pentru viteza trenurilor de pasageri și e nevoie să se organizeze în toate uh, țările niște consorții internaționale care să exploateze aceste sisteme. Uh, care ar fi, după părerea noastră, cel mai bun scenariu? Vă mulțumesc. Mulțumim, uh, domnul Iguales Pasco. Mulțumesc, domnule președinte. Nu mă voi opri asupra intervențiilor lui uh, Savary uh, și Telisca. Trebuie să ne concentrăm pe chestiunile care ne interesează direct, chiar dacă uh, prezentările au fost foarte bune în ceea ce privește mărturiile Uh, adunate, trebuie să spun că lucrurile înaintează mai uh, rapid decât uh, până acum. Ați spus că sunteți, domnul Sechi, destul de satisfăcut e un lucru pozitiv, dar nu, lucrurile nu sunt în întregime pozitive. Ați fost foarte sincer, criza ne privește pe toți, a vorbit de România, de Bulgaria, spunea și domnul Savali, fostul nostru coleg. Să nu uităm că este o problemă comună. Eh, prin urmare, faptul că eh, începem să vorbim despre cine are probleme, de pildă Portugalia, în eh, privința contribuțiilor private. Trebuie să depășim acest obstacol și aș dori să subliniez acest lucru. Problemele transfrontaliere, aici nu se schimbă mare lucru, se fac mici progrese, însă cum spunea și colega noastră, doamna Iala, au fost efectiv uh, înregistrate întârzieri foarte mari. Se prevede trei ani întârziere pentru centura orașului Montpellier. Uh, de obicei, uh, nu sunt toți de acord cu mine, însă trebuie să încercăm să insistăm pentru a rezolva problema. Avem cu toții răspunderile noastre și trebuie să le exercităm problemele transfrontaliere trebuie depășite pentru a da acestor rețele o adevărată dimensiune europeană. Pentru a încheia, aș dori să mulțumesc pentru acest coridor mediteranean care a fost citat. Acum nu face parte dintr-un proiect prioritar, însă v-ar putea să facă parte pe viitor și ar fi un lucru important nu numai pentru peninsula iberică, ci și pentru Europa, mai ales pentru Franța. Va trebui să face mari eforturi și la nivelul voinței politice și cer să se acționeze în această direcție. Acest lucru ar putea să dea mari avantaje pentru piața unică europeană, inclusiv uh, în privința peninsulei iberice și a Franței. Mulțumesc, domnul Tramasa. Eh, aș dori să mă refer la cele spuse de domnul Sechi. Eh, la pagina 15 a proiectului se vorbește despre întârzieri eh, cele mai obișnuite motive. Unul este de ordin politic. Ne puteți da mai multe informații în privința poziției guvernului spaniol și a celui francez. Vă mulțumesc. Doamna Lichtenberg. Äh, da, mulțumesc și bun venit uh, tuturor celor trei coordonatori, în special însă fostului nostru coleg, domnul Savary, și tronsonului său foarte, foarte dificil. Cred că se poate spune pe bună dreptate acest lucru. Păi, însă, valoarea acestui transon uh, este una importantă pentru că ar putea colecta centre importante și ar putea fi și cale de acces spre coridorul numărul 17, dar și spre Dunăre. De aceea, această legătură de care tocmai am menționat-o ar fi una foarte interesantă. Așadar, întrebarea mea se leagă de acest tronson care merge de la Linz spre nord și realizează a, sau a realiza legătura cu două coridoare. S-a spus că uh, pe această rută nu se îndeplinesc cerințele vis-a-vis -vis de viteză și de aceea reprezintă o mare problemă. Eu cred că dacă ar fi vorba de deschiderea unui tronson pentru transportul de mărfuri, viteza ridicată nu ar fi neapărat problema dacă s-ar putea face lucrările de extindere necesară. De aceea, întrebarea mea e, chiar dacă nu se atinge viteza mare dorită, pentru că este o zonă geografică mai dificilă cu uh, zonă de deal nu e la fel de ușor ca uh, în, uh, pe loc întins. Și sigur, s-ar putea face astfel concesii în ceea ce privește viteza, punându-se însă un accent mai mare asupra caracterului de interoperabilitate. Și poate că în, la nivel politic ar trebui accentuat acest aspect. Știu că există un interes major în uh, landul din Austria superioară, la fel și în regiunea limitrofă din Cehia. Mulțumesc, doamna Bilbao. Gracias, presidente, y gracias a los tres responsables. Mulțumesc celor trei uh, relatori pentru explicațiile pe care ni le-au dat. Aș dori să spun uh, Uh, domnului Savari că sunt de acord cu unul din lucrurile pe care le-a spus. Ar trebui să obligăm într-un fel statele să acționeze dacă dorim să dezvoltăm piața internă europeană și dacă dorim să fim coerenți cu programul aprobat recent. Programul 2020, unde se vorbește de competitivitate, de inovație, sustenabilitate și cred că concentrându-ne pe executarea proiectelor prioritare, vom fi coerenți cu aceste decizii adoptate. Deci mulțumesc și împărtășim această afirmație a dumnealui, pentru că uneori statele membre nu-și dau seama de această situație. L-aș întreba pe domnul Sechi în privința proiectului prioritar 3 pe tronsonul din țara Bașcilor cum uh, evaluează uh, ceea ce s-a făcut în ultimul an uh, după dumneavoastră lucrările înaintează în ritmul prevăzut sau și acolo sunt întârzieri acumulate în ultimii doi ani. În ceea ce privește legătura cu Franța, ați spus că Spania a semnat trei memorandum dar acest proiect prezintă încă dificultăți. să a vorbit despre probleme de mediu. Aș dori să știu care este exact situația. Ă, linia prioritară 3 înaintează pe partea spaniolă în țara Bașcilor, dar ă, s-a rezolvat uh, problema a legăturii cu Franța. În ceea ce privește aceste probleme de mediu, aș dori să înțeleg mai bine despre ce e vorba. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamnelor și domnilor. Vă voi da acum uh, uh, cuvântul. Aveți cam 3 minute să răspundeți. Uh, vom... Uh, aprecia dacă cei care țin la anumite proiecte, cum ar fi Perpignan, Barcelona, sau cele care urmează să lege țările din Balcani, nu e foarte bine să fie așa. Deci vă rog, domnul Treliț, că aveți 10 minute să răspundeți voi încerca să mă adresez inimilor, sufletelor și o să încep poate de la sfârșit, pentru că uh, acolo mi s-a pus o întrebare mai complicată. Uh, e vorba despre noile proiecte de trenuri de pasageri și cum uh, vor merge ele. Cred că nu va, vor merge dacă ne referim la companiile de feroviare uh, Uh, naționale, fiindcă sunt interese divergente. Singurul, singurul fel pe care îl văd este ca uh, aceste companii să formeze o, un consorțiu ca să fie o nouă entitate care să ducă aceste lucrări mai departe. În felul acesta vom porni mai repede, vom putea dificul, uh, depăși anumite dificultăți și, să zicem așa, eh, vom avea o abordare eh, mai bine orientată. Eh, trebuie să asigurăm și macazul automat pentru schimbarea ecartamentului. Aceasta este logica care stă în spatele ideii de consorțiu. Dacă va funcționa sau nu, rămâne de văzut, dar sper să putem uh, Uh, începe cât de curând. Avem nevoie de consensul dumneavoastră și uh, încă de anul trecut s-a propus uh, o alternativă pentru partea lituaniană a proiectului din zona Baltică. Cu privire acum la Polonia Eh, am eh, auzit eh, diverse remarci ale unor țări care se referă la alții. Nu trebuie să ne abatem de la uh, uh, viziunea obiectivă. Partea poloneză a implementat o serie de lucruri, dar secțiunea de uh, frontieră cu uh, Lituania prezintă încă unele probleme. Uh, un studiu se poate face, sigur, uh, și uh, se putea face și mai de mult, după părerea mea. Dar întrebarea adevărată, legitimă, este uh, se va face o deviere sau se va utiliza calea ferată existent. Dacă vă uitați la parcursul actual, el este plin de ocoluri și asta are implicații. Trebuie să vedem cum este linia în momentul de față din punct de vedere al mediului uh, și poate că o deviere pe la uh, Volca uh, va fi uh, binevenită. Așteptăm, deci, rezultatele unui studiu. În privința Letoniei, întrebările care privesc Letonia, da, aș spune că e adevărat Avem uh, o situație cam ca înainte de alege, dar sperăm că uh, guvernul are un mandat uh, mai puternic, dar ce anume aștept uh, este să se termine toate studiile și să se treacă la implementarea unor măsuri. Să înceapă până anul viitor lucrările. Dacă acest lucru nu se va întâmpla. Cred că și Letonia și toate celelalte state trebuie să înțeleagă că e vorba de solidaritate și interconectivitate. Ă, dacă nu vor înțelege acest lucru, nu vor avea anumite beneficii, vom spune foarte clar. În privința ă, ce spunea domnul Kramer despre, despre taxa de de drum în zona Balticii, e vorba de legătura dintre șosele și căi ferate, aș spune că Republica uh, Cehă va avea în curând un, acest, un sistem comun de taxare. Uh, dacă vă pot fi de folos, uh, vă pot da mai multe amănunte despre această problemă. Am discutat cu noul ministru al transporturilor. În privința celorlalte întrebări, Uh, uh, doamna Meissner, ce trebuie făcut? Uh, un răspuns simplu ar fi să implementăm ceea ce s-a decis și s-a proiectat. Nu vreau să exagerez, dar am cheltuit cam o treime din banii prevăzuți pentru studiile de consultanță Obiectivul a fost ca eh, dacă nu reușim să micșorăm costurile, nu vom avea o uh, posibilitatea de a face aceste uh, proiecte. Sigur că trebuie să ne pregătim de perspectivele financiare viitoare și cred că trebuie să ne gândim la două lucruri. Mărirea vitezei de lucru oricum, oricum, uh, viteza trenurilor trebuie să crească și aș trece de la obiectivul de 120 la 160 de km pe oră, atât pentru mărfuri cât și pentru pasageri. Și al doilea lucru, o chestiune de politică, este conectivitatea sistemelor din uh, Uh, și uh, legarea de Europa de Est. Nu cred că trebuie să comitem aceeași greșeală ca și în trecut, când avem aceste probleme de uh, legături între Europa Centrală și de Sud-Est, trebuie să ne gândim strategic pe 20 de ani înainte și trebuie să ne concentrăm încă de pe acum. Deci prezență imediată implementată, pregătindu-se deja prin uh, studii uh, faza următoare, a cărei finanțare urmează să vină, dar este o chestiune de strategie, poate că vom găsi finanțări din surse multiple și, în fine, al treilea lucru este nevoia unei perspective strategice. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Savari. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu la fel de scurt ca și colegul meu. Mai întâi, nu există probleme cu germanii. Și uh, problema, uh, întrebările pe care le pun germanii mi se par foarte legitime. Am spus mai devreme și trebuie ca toată lumea să fie clară, în special în ceea ce privește proiectele prioritare. Constrângerile bugetare ale statelor membre, fie că e vorba de cele din vest sau mai rău chiar de cele din est, uh, Ideea este că multe state membre preferă arbitraje naționale sau au tendința să privilegieze infrastructurile naționale în detrimentul celor europene. Deci alegerea imediată și pe termen scurt este prioritară și acest lucru trebuie integrat pentru că este un comportament pe care îl observ peste tot inclusiv în țările în care nu neapărat că mă ocup de ele, dar locuiesc acolo, cum e țara mea, de exemplu. Deci în germanii își pun întrebări care au legătură cu o legă, cum pot să lege mai bine Bavaria de Marea, Nordului. Deci nu e vorba doar de o problemă est-vest. Și mi se, pare, mi se par foarte pertinente. Deci, pe de o parte, în ceea ce privește Brest, aveți dreptate, lucrurile progresează, dar nu uh, pe secțiunea transfrontalieră Brest-Viacin ci pe cei 40 de kilometri de la Dresda la Cehia, în Cehia. Deci germanii spun, bun, dar cum să facem uh, legături de mare viteză acolo dacă nu investim astăzi? Și sunt două soluții. Fie accelerăm proiectul de linie de mare viteză, fie inve- facem investiții pe 15-20 de ani, dar nu putem să nu facem nimic. Pentru că dacă nu, cehii nu vor reuși să se descurce singuri. Al doilea subiect, uh, Poate nu am, am exprimat foarte clar mai devreme, dar vis-a-vis de Bavaria, Regensburg, nu este vorba de a abandona Nürnberg pentru germani, ci mai degrabă de uh, liniile de mare viteză. Unde se vor face ele? Fie pe linia actuală, renovată de cehi, adică Praga, Schending, Nürnberg, fie, și asta sunt uh, pe cale să studieze, între Praga și Regensburg. Cehii sunt de acord pe oricare dintre ele, dar problema este că ei au renovat de la Praga la Schending și germanii spun cum să facem uh, linia de mare viteză la Regensburg sau Nuremberg pentru că noi nu vom face Nuremberg Schending, că e prea scump. Deci asta trebuie rezolvat în ceea ce privește continuitatea și cred că se poate soluționa și de aceea trebuie să avem un dialog tripartit, pentru că dacă nu, investițiile făcute de cehi, în special pentru secțiunea PP22, nu o să aibă niciun final, pentru că germanii vor vrea să facă ceva doar peste 20 de ani, nu că nu vor să facă nimic. A doua întrebare, doamna Ester, cred că v-am răspuns deja. Uh, în ceea ce privește guvernul german. Este un dialog deschis, foarte uh, interesant și pertinent. Poate pentru că sunt francez. Într-adevăr, nu vreau să pun în dificultate guvernul german. Deci nu cred că rolul coordonatorilor este acela de a negocia direct, pentru că dacă nu ne-am confruntat cu dificultăți de legitimitate. Nu trebuie să punem în dificultate guvernele naționale. Știu că există probleme locale și eu sunt ales local. Ne place ca problemele interne să fie rezolvate la nivel european, dar aș avea oricum oarecare reținere în acest sens. Cum să procedăm? Ați întrebat. Eu cred că în domeniul feroviar subiectul finanțării este semnificativ și vorbesc inclusiv de rețelele clasice. Liberalizarea e una, ea ar trebui să ducă la reducerea prețurilor, dar nu poate fi singurul instrument. Dacă nu putem găsi bani din alte moduri de transport pentru a-i aduce în sectorul financiar, vom avea o problemă de finanțare, pentru că infrastructurile feroviare necesită fonduri publice. Ele sunt intergeneraționale și când facem un parteneriat public-privat, se folosește cel mai adesea trezoreria, dar trebuie să uh, recurgem și la privat pentru că sunt investiții care durează 100 sau 200 de ani. Apoi, nu cred că trebuie să facem un arbitraj între Dunăre și uh, feroviar, pentru că Dunăre, pe Dunăre se vor face doar transporturi de mărfuri, nu și de pasageri. Deci problema e să știm dacă ă, Dunărea devine mai utilă în domeniul transporturilor de mărfuri pe lângă sistemul feroviar. În plus, românii sunt ă, hotărâți să facă segmentul Ungaria-Constanța. Durează, nu au bani mulți, e greu pentru ei, dar acesta e singurul lucru, adică e un lucru clar care se va face în cadrul proiectului 22 și apoi vine problema uh, elementului uh, sudic și acolo de aceea propun o colaborare cu Serbia. Apoi, Linz Praga, Princeschi Debovice. Guvernul dumneavoastră ar trebui să uh, pună acolo 300 de milioane de euro pentru o, un prim tronson. Cehii avansează, toată lumea e de acord că geografia și peisajele sunt de o asemenea calitate încât costurile vor fi considerabile pentru trenurile de mare viteză. Și atunci ar fi bine ca pe linie să se poată face transporturi de mărfuri mult mai comod, dar ambiția nu este aceeași ca în cazul uh, fața de Atlantice din Franța sau a Văi uh, Ronului. Și singura problemă uh, care se pune acum este cum se va îndrepta această țară către Mediterană vrea ca totul să treacă prin Brenner sau prin altă parte. Oricum, azi avem mai multe răspunsuri la îndemână cu privire la axele nord-sud în această țară din Europa Centrală. Iată, sper că am reușit să vă răspund la în toate întrebările. Domnul Secchi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor pentru aceste întrebări interesante, la fel și pentru observații. Am să încerc să vă ofer câteva răspunsuri. În primul rând, în ceea ce privește amânările din motive politice. Sper că nu am utilizat termenul într-un mod incorrect, ceea, ceea ce am vrut să mă refer atunci când vorbesc de dificultăți politice sau întârzieri din politice, nu se dorește a fi o critică la sistemul instituțional, ci la mă refer la dificultățile de colaborare într-un context transfrontalier, uneori incluzând chiar sisteme administrative la mai multe niveluri, ca de pildă local, regional și central, plus transfrontalieri. Așadar, de aceea am fost foarte fericiți că am putut semna acest memorandum de înțelegere la Saracosa și în jurul, pe undeva pe la mijlocul lui noiembrie va avea loc viitoarea reuniune pentru ca grupul la nivel înalt să înceapă să lucreze în sistem continuu. Iar din punct de vedere al guvernanței, așa cum spune și doamna Iala Sanders, acest lucru ar putea constitui o îmbunătățire considerabilă pentru că sigur amânările, pot fi uneori o scuză pentru că nu s-au luat deciziile necesare, dar sper să nu fiu prea naiv când spun că uneori e dificil să adun la aceeași masă toate părțile implicate și prin urmare trece timpul fără să se realizeze nimic. Asta a fost ideea generală. Ceea ce se referă, bineînțeles, și la întrebare legată de guvernanță. Vom vedea așadar cum vor evolua aceste prime eforturi în ceea ce privește colaborarea dintre Franța și Spania. Mă îngrijorează mai puțin colaborarea Spania-Portugalia, dar vom încerca să punem pe picioare ceva similar și acolo, cu, stabilind cont, asigurându-ne că relațiile între persoanele responsabile de la nivel guvernamental sunt continue, constante și funcționează. PP13 Sigur, nu e la latitudinea mea să iau o decizie. V-aș da însă o părere birocratică. Cadrul general a fost votat uh, de la bun început existând argumente puternice de a pune în aplicare aceste proiecte prioritare. Sigur că astfel de proiecte sunt complicate, necesită mult timp, sunt pe termen lung, dar eu însă vin din zona alpină. Știu uh, cât de greu e să realizezi proiecte acolo, de a ajunge la acorduri. Culminând până la ultima realizare în această zonă tunelul Gotthard, cred că e bine să efectuăm un studiu preliminar pentru a vedea dacă merită uh, reînvigorată vechea legătură dintre Spania și Franța, care ar putea fi interesantă și din punct de vedere turistic. Ce mă îngrijorează este faptul că <clears throat> există fonduri europene pentru demararea studiilor preliminare, și din câte puteți vedea, citind uh, revizuirea la mijlocul perioadei, nu se utilizează acest bani. Sigur, nu ține de datoriile mele, vom aduce în atenția guvernelor aceste aspecte atunci când vom avea discuții și că le revine lor, bineînțeles, decizia până la urmă. Coridorul mediteranean, proiectul prioritar 19, care este compus din uh, elemente cu totul similare unor proiecte prioritare. N-a fost încă însă încadrat pe ansamblu ca atare. Cu toți suntem de acord că ar fi bine să conectăm nu doar Barcelona, dar și alte porturi de la Mediteraneană cu piața internă, cu Franța. Nimic de adăugat în acest sens. Cred că ar fi foarte important să vedem ce se va întâmpla cu redefinirea politicilor care vizează TNT și așa numitele rețele nucleu. Pentru că dacă se va ajunge la un acord aici, Coridorul mediteranean ar trebui și el inclus într-o rețea de bază, rețea nucleu, care include multe elemente, inclusiv ceea ce numiți dumneavoastră coridorul mediteranean, pentru mărfuri, dar în parte um, operațional și pentru pasageri. Uh, Montpellier a fost amânat din diferite motive de timp și financiară. În orice caz, o finalizare nu se întrevede înainte de 2020. Conexiunea rapidă între Spania și Lio. Aici vestea bună e că prima fază a proiectului amânat va include și o creștere a capacității liniilor existente. Așadar se poate utiliza ce există. Dar așa cum spune un proverb italian, nu va fi un proiect de catedrală în deșert. Catedrală în deșert. Va fi sigur frumos în uh, momentul în care TGV-ul va ajunge în stația de la Figueras. În final, în ceea ce privește ramura atlantică, întrebarea doamnei Bilbao, deși cu anumite întârzieri și amânări, executarea unei părți în Spania, Aici se fac progrese. Problema însă este de a defini tronsonul transfrontalier. Franța se apropie de o finalizare pentru că toate decizii a, au trebuit luate înainte de ajungerea la frontieră sunt în curs de a fi luate sau în curs de a fi implementate. Așadar, analizăm situația din perspectiva regiunii Achiten. Există așadar o soluție. În ceea ce privește transportul cu autocarul, am beneficiat și aici de o bună colaborare În ce privește legătura dintre țara Bașcilor și Franța și problemele de mediu, au fost identificate chestiunile cele mai sensibile uh, din punct de vedere ambiental și uh, cred că uh, conferen conferința interguvernamentală va trebui să facă ceea ce rămâne de făcut pentru ca Franța să ia o decizie și uh, e sigur că trebuie stimulați în această direcție uh, cred, domnule președinte, că am, am uh, răspuns la chestiunile ridicate aici și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuții și pentru răspunsurile date la întrebări. Și cum îi spuneam și domnilor Pez și Valenti, dorim să colaborăm cât mai strâns în îndeplinirea acestei sarcini. Știm că este dificil, mai ales când e vorba de căile ferate, dar, cum spuneam, ne aflăm aici ca să vă ajutăm și să vă consiliem dacă doriți acest lucru. Mulțumesc foarte mult pentru timpul consumat și uh, vă invit să îi aplaudăm. Dragi colegi, ne întoarcem aici la ora 3 și pe urmă la ora 4 Uh, ne întâlnim cu ceilalți trei coordonatori. Uh, vom vedea cum vom reuși într-o oră și jumătate, dar cu ajutorul dumneavoastră vom ați spus, la trei uh, ne întâlnim cu comisarul și la patru cu ceilalți coordonatori. Mulțumesc tuturor! Poftă bună!